Chers collègues, nous ouvrons la séance. Dragi colegi, declar deschisă întâlnirea. În primul rând vreau să vă prezint scuzele președintelui Albertini, care nu ni se poate alătura astăzi. Avem ordinea de zi, ați primit-o. Nu cred că există comentarii. Vom începe cu cel de-al a doilea considerent cu privire la propunerea de rezoluție referitoare la Islanda. Discuția urmărește examinarea aproximativ 20 de amendamente care au fost depuse de colegi pentru acest raport, prezentat de domnul Cristian Preda. Domnule Preda, aveți cuvântul. domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în limba română. De la prima discuție pe care am avut-o în cadrul comitetului referitoare la acest raport, pe 10 februarie, există două evoluții importante referitoare la Islanda. Prima dintre ele este decizia președintelui islandez de a înainta uh, acordul ISAFE în noua sa formă uh, către judecata unui referendum popular un referendum care se va ține pe 9 aprilie. Și în acest sens, uh, ținând seama, altfel spus, de această evoluție, am înaintat un amendament oral la paragraful 10 al textului uh, uh, discutat în februarie, un amendament care am să-i dau citire. Um, welcomes the approval with a three-fourths majority of the agreement by the Icelandic Parliament on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 pe de altă parte, faptul că sondajele de opinie indică în acest moment o majoritate în favoarea noului acord, o majoritate care ar vota pe 9 aprilie în favoarea acestui nou uh, acord. A doua evoluție importantă legată de Islanda, de la trecuta noastră discuție, este uh, eșecul celei de-a șaptea runde de negocieri între Uniunea Europeană, Norvegia, Islanda și insulele Feroe, uh, Uh, referitoare, negocieri referitoare la gestionarea în, în comun a resurselor de macro. Și în acest sens am înaintat ieri un al doilea amendament uh, oral, citesc din nou, calls on Iceland and the EU to have a constructive approach to the joint management of mackerel fisheries and encourages Iceland to keep up a good pace in the ongoing negotiations on this issue, in, particu in particular with the goal of reaching a long-term sustainable quota sharing arrangement. arrangement. Am încheiat uh, uh, lectura acestui amendament oral. În ceea ce privește amendamentele colegilor, pot spune că susțin majoritatea acestor amendamente, pentru că, în opinia mea, ele aduc precizări utile, benefice rezoluției depuse. Din păcate însă nu pot sprijini unele dintre aceste amendamente și vreau să explic și de ce anume. Ehm, mă refer în primul rând la amendamentul 1 depus de eh, colegii mei Tarant și Sargentini eh, referitor la Icelandic Modern Media Initiative. Ehm, cred că eh, Icelandic Modern Media Initiative nu e legat în mod direct de negocierile de aderare și în a doua parte ehm, vorbește amendamentul despre situația internă din Uniunea Europeană, care din nou nu are o relevanță directă pentru rezoluția referitoare la Islanda. Amendamentul uh, uh, al doilea depus de uh, colegul meu Deva, nu cred că e o justificare pentru a ne teme că islandezii au grăbit, au grăbit investigațiile legate de ISAFE, ceea ce sugerează amendamentul. În opinia mea, islandezii au acordat timpul și eforturile necesare pentru ca Comisia Specială de Investigare să realizeze misiunea aceasta producând un raport mai mult decât detaliat uh, referitor la evenimentele, la criza financiară și bancară care a zguduit uh, Islanda în 2008. Uh, pe de altă parte, țin să menționez, să reamintesc că în acest moment investigația împotriva fostului prim-ministru Gerhard de par să avanseze într-un ritm normal. În privința amendamentului 10 depus de colegii noștri Tarand Lovins Argentinii, Uh, acest amendament formulează problema Fondului European pentru Pescuit. În ceea ce mă privește, consider că e prea devreme pentru a discuta despre acest subiect, având în vedere că ne aflăm încă în faza de screening, uh, capitolul de negociere referitoare la pescuit nici nu a fost încă deschis. Prin urmare, nu putem susține la acest uh, moment, în acest moment, o excludere a Islandei din această parte a achiului. Suntem mult prea devreme Uh, în, uh, cu discuția. În sfârșit, am respins o serie de amendamente care vizau ștergerea parțială sau integrală a paragrafelor referitoare la opinia publică în Islanda și în Uniunea Europeană privind procesul de aderare. Uh, în ceea ce mă privește, nu pot accepta aceste amendamente, deoarece consider că sunt extrem de importante toate punctele referitoare la opinia publică pe care le-am subliniat în raport cred că nu mă înșel atunci când afirm că opinia publică este cel mai important aspect politic referitor la aderarea Islandei la Uniune și în calitate de deputați europeni, cred că nu ne putem refuza dreptul de a ne pronunța uh, cu referință la acest, uh, despre acest subiect. Mai ales că ultimul eurobarometru arată că 56% dintre islandezi au încredere în Parlamentul European și doar 28% în Althingi, în Parlamentul uh, islandez. Stăm din, în această privință foarte bine. Vă mulțumesc uh, pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Monsieur Watson. Donald Watson. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe raportor pentru raportul pe care ni l-a transmis. Raportorul vine foarte departe de Islanda, cât de, Islanda, cât de departe posibil în Uniunea Europeană și totuși pare să înțeleagă foarte bine provocările cu care se confruntă această țară. Domnule președinte, nu este nimic în acest raport la care grupul nostru ALDE să se opună. Uh, am uh, prezentat sau vom depune câteva amendamente referitoare la redactarea raportului, însă sprijinim în totalitate esența acestui raport. Se pare că există trei aspecte de bază, după părerea noastră. În primul rând, această chestiune a voinței islandezilor, a dorinței lor de a se alătura Uniunii Europene și așteptăm o demonstrare oficială a acestei voințe. În al doilea rând, chestiunea compensațiilor uh, din partea băncilor și dorim ca acordul la care se ajunge să fie unul bun unele dintre autoritățile locale și alte autorități care au uh, investit în băncile din Islanda, poate ar fi trebuit să fie puțin mai atenți la cum își uh, investesc banii și să nu urmărească doar principiul unui profit maxim. Principiul că avea tempetor ar fi trebuit să fie aplicat aici. Însă, așa cum ne-a spus domnul raportor, există un uh, raport detaliat pe acest subiect care ar trebui să ne răspundă întrebărilor. Și a treia chestiune se referă la pescuit, în special la vânarea balenelor și acest acest lucru trebuie să fie avut în vedere la deschiderea negocierilor. Însă, cred că trebuie să acționăm în mod sensibil față de industriile tradiționale din Islanda, respectându-ne în același timp angajamentul față de protecția mediului și durabilitatea mediului. Am o întrebare pentru raportor cu privire la paragraful 6 din raportul său referitor la criteriile politice și anume rolul ministrului justiției în uh, aceste numiri judiciare. Cred că este important să înțelegem structura Islandei. Este o țară mică, este o țară unde toată lumea se cunoaște și o țară unde până la urmă cineva trebuie să-și asume responsabilitățile politice pentru deciziile luate și probabil acesta este motivul pentru care sistemul pe baza căruia ministrul justiției are o responsabilitate specifică a apărut și acest lucru ar trebui să fie discutat cu islandezii și poate după aceste discuții ei vor fi dispuși să schimbe aceste lucruri. Dar cred că trebuie să recunoaștem caracteristicile specifice, speciale ale unei comunități așa de mici, cum este cea islandeză. Mulțumim domnului Watson. Doamna Otala. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să întreb dacă domnul raportor și grupurile ar putea să aibă o abordare favorabilă pentru amendamentul 1 din partea verzilor, care se referă la abordarea pozitivă a inițiativei mass media din Islanda. Cred că există niște experiențe foarte bune în Islanda și din punct de vedere juridic. Accesul uh, între drepturi și mm, echilibru între dreptul și accesul la informații din media. Sper că raportorul poate să reanalizeze amendamentul și să aibă o atitudine pozitivă față de el, sau cel puțin să mențină esența acestui amendament în raportul final. Mulțumesc, nu mai sunt alte intervenții. Domnul Ferna. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări raportorului. Sunt membru supleant al acestei comisii, dar fac parte din Comisia Buget, sunt raportorul permanent pentru extindere și de aceea mă interesează acest subiect. Sugestiile raportorului cu privire la amendamente sunt foarte bune. Aș vrea să subliniez în special importanța respingerii amendamentului 17 referitor la aceste informații. Informațiile sunt extrem de importante în acest sens și revin la asta. Comisia pentru bugete trimite o delegație în mai. Din păcate, nu ne vom putea coordona cu Comisia pentru afaceri externe, dar nu e în regulă, fiindcă nu putem să mergem în toamnă, când se negocieri pentru buget, deci va trebui să mergem în mai. Important este să înțelegem că există o voință a Islandei să găsească soluții la problemele sale. Sunt convins de acest lucru. În ceea ce privește chestiunile financiare, rămâne să vedem ce se întâmplă după referendum. Sunt foarte complicate, dar cred că votul a demonstrat că doresc să găsească o soluție la chestiuni dificile, cum ar fi pescuitul. Nu solicită derogări sau soluții separate, ci chiar încearcă să negocieze. Lucru foarte important. De asemenea, Islanda cred că va fi un activ important pentru Europa Europa cu excepția importanței strategice, uh, sunt și o societate foarte avansată, cu cunoștințe avansate cu în ceea ce privește politica maritimă, de pescuit, energetică. Astea sunt domenii de unde avem uh, de învățat de la ei, lucru important de subliniat. Domnul Watson și alții au spus că trebuie să înțelegem că Islanda are un caracter specific, unic. Este o societate modernă, avansată, dar în același timp este o societate care își apără ferm limba, cultura și modul de viață. Și trebuie să acceptăm acest lucru, trebuie să identificăm soluții flexibile pentru ei. Există două domenii nemenționate până acum, dar care vor fi importante și anume agricultura și dezvoltarea regională. Fiindcă în Islanda există regiuni um, diferite de uh, societate avansată din capitală, de exemplu, și de aceea trebuie să fim flexibili, să găsim um, soluții la acele probleme și de aceea este nevoie de informații și este, deci, foarte întemeiată respingerea amendamentului 17. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă nu vrea să intervină nimeni altcineva, Aș da cuvântul înapoi domnului raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru comentarii foarte scurt, dacă îmi permiteți. În ceea ce privește paragraful 6 menționat de domnul Watson, acest paragraf este unul pozitiv, acest punct în care se apreciază eforturile făcute de islandezi în ceea ce privește independența justiției, această problemă a numirilor de la Ministerul Justiției este o problemă care a fost ridicată de comisie, deci nu poate fi ignorată. Și în acest punct am menționat progresele înregistrate la nivelul autorităților din Islanda, menținând în același timp caracterul specific de comunitate foarte mică a acestei țări. În ceea ce privește intervenția doamnei Otala referitoare la primul amendament. Așa cum am spus în uh, prima mea intervenție, după părerea mea, această Outstanding Modern Media Initiative, această inițiativă nu are legătură cu negocierile propriu-zise la care se referă raportul. În ceea ce privește ultima parte a acestui amendament, amendamentului depus de Indec Taran și Judith Sargentini, aici se sugerează modificarea achiului. E o parte pe care nu putem să ne o asumăm noi în acest raport. În rest, rămâne de văzut dacă, sub o altă formă, putem accepta restul amendamentului. Îi mulțumesc și domnului Farm pentru comentariile făcute Amendamentul 17, care a fost menționat de domnul Fan, după părerea mea, nu este acceptabil să eliminăm uh, aceste menționări care se regăsesc în uh, amendamentul respectiv. De aceea consider că amendamentul 17 nu poate fi adoptat, trebuie respins. Sunt de acord cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să vă informez acum că votul va avea loc în această după masă după schimbul de opinii cu doamna Ashton. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care se referă la o prima discuție a raportului de inițiativa doamnei Muniz. Raport referitor la modul în care acționează Uniunea Europeană la scară mondială într-un context post-Lisabona se discută deci rolul Uniunii Europene în cadrul organizațiilor multilaterale. Pentru a ajuta pe doamna raportor să-și formuleze recomandările, Comisia a solicitat un studiu extern. Înainte să-i dăm cuvântul doamnei Muniz, aș vrea să-i urez bun venit, să urez bun venit celor doi experți care au efectuat acest studiu, studiu care a fost de altfel distribuit membrilor domnul Manuel de la Roca și Vincente Palacio, reprezentanți ai Fundación Alternativa din Spania, pe care îi rog să ne prezinte pe scurt rezultatele cercetării studiului. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei AFET din Parlamentul uh, European pentru că ne-a invitat să prezentăm acest uh, raport UE în calitate de actor mondial, rolul său în organizațiile multilaterale. Cu acest raport am încercat doar să identificăm anumite probleme sau anumite oportunități și să sugerăm anumite măsuri. Acesta nu este raportul final, ci el este încă deschis uh, dezbaterilor. Întotdeauna am fost deschiși întrebărilor și sugestiilor și am dorit să primim din partea dumneavoastră anumite comentarii. Principalul obiectiv al acestui raport uh, a fost să analizeze modul în care Uniunea Europeană, după tratatul de la Lisabona, ar putea să-și extindă rolul uh, de actor în organizațiile internaționale și um, astfel ne-am axat mai întâi pe temeiul juridic uh, dat de tratatul de la Lisabona, studiind noile competențe și diversele niveluri de reprezentare ale Uniunii Europene. Am încercat să vedem care este situația în acest moment, uh, cum evoluează rolul Uniunii Europene și asta înseamnă să identificăm dinamica uh, Uniunii Europene atunci când dorim să obținem mai, mai uh, mare vizibilitate. Ne-am axat pe o uh, selecție a principalelor organizații de interes. În principiu ne-am gândit la Organizația Națiunilor Unite, la instituțiile financiare, la organizațiile de securitate precum NATO și OCDE. Nu am uh, putut să acoperim toate uh, entitățile multilaterale în doar 25 de pagini. Am încercat să reflectăm și la discrepanța între posibilități pe de o parte și realități pe de altă parte, atunci când vine vorba de politica europeană de uh, securitate comună și acțiunea externă a Uniunii Europene. Principala teza acestui raport este următoarea. Um, cât privește multilateralism, multilateralismul, nu um, ne descurcăm prea bine, există un potențial încă nefolosit al Uniunii Europene. Procesul ar trebui să fie înțeles ca o interacțiune între uh, progresele instituționale ale Uniunii Europene, pe de-o parte și pe de altă parte coordonarea internă a uh, Uniunii Europene în ceea ce privește poziție de bază și asta prin mecanisme consolidate uh, de acțiune. Există o ceartă între darwiniști și funcționaliști, dar eu cred că ambele părți au dreptate. În ceea ce privește prevederile tratatului de la Lisabona, cât privește reprezentarea externă a Uniunii Europene, bine, am identificat o problemă care este situația paradoxală care apare adesea atunci când eh, considerăm că Uniunea Europeană este mai puțin prezentă după Lisabona decât înainte. Există un uh, vacum de reprezentare în anumite delegații sau în uh, anumite uh, instanțe internaționale unde este reprezentată Uniunea Europeană. Uniunea Europeană trebuie să-și actualizeze statutul actual din majoritatea organizațiilor internaționale pentru a obține un nivel mai înalt, pentru a obține membru, calitatea de membru participant activ. Ar trebui sporite capacitățile și competențele, uh, mai ales cele ale Comisiei, pentru a putea consolida prezența Uniunii Europene în organizația internațională și pentru a asigura consecvența acțiunii uh, externe și a politicilor de uh, acțiune externă, chiar și atunci când vorbim despre comerț sau despre ajutor umanitar, trebuie consolidată și poziția Consiliului și a Parlamentului. În cel din urmă, considerăm că sporirea numărului de angajați a serviciilor plan de Acțiune Externă n-ar trebui să reprezinte un fenomen uh, cantitativ, ci mai degrabă unul calitativ. Susținem ideea că anumite state membre ar putea să se gândească la o anumită consolidare uh, cooperantă pentru a putea să îmbunătățească reprezentarea Uniunii Europene în organizații uh, internaționale unde progresul nostru este unul încet. Avem câteva sugestii pentru Parlamentul European. De exemplu, e nevoie de un nou mecanism pentru acord, un protocol de acțiune și actuala criză din Libia ne arată exact această nevoie. Considerăm că Parlamentul European ar putea să uh, ofere recomandări practice, rapoarte regulate în altului reprezentant. Eu uh, voi uh, încheia în scurt timp și apoi voi preda uh, ștafeta colegului meu. Aș dori să spun uh, că reforma sistemului reprezintă o prioritate absolută. În ceea ce privește adunarea generală, prioritatea um, este să ne modificăm uh, statutul. Trebuie să luptăm pentru asta, având în vedere eșecul uh, pe care l-am înregistrat în septembrie. Ar trebui să consolidăm și posibilitățile statutului de integrare în organizații internaționale, adică să reducem Uh, caracterul uh, circular al ONU. N-ar fi realist uh, să sugerăm o singură direcție de acțiune pentru Uniunea Europeană, dar recomandăm progrese pentru a avea noi membri permanenți uh, în adunarea generală a ONU, să obținem majoritate calificată pentru majoritatea subiectelor uh, de interes și să ne îmbunătățim imaginea externă, uh, ceea ce ar duce la o mai bună securitate. Mulțumesc. Domnule președinte, mai întâi aș dori să mulțumesc Parlamentului European și mai ales acestei comisii pentru invitația uh, de a veni aici pentru a ne prezenta reflexe și ideile în legătură cu subiectul uh, Uniunii Europene ca actor global. Acestea fiind spuse, aș dori să mă refer pe scurt la recomandările noastre care vizează cele trei organizații pe care noi le considerăm foarte importante în zona economică, uh, FMI-ul, Banca Mondială și G20. În ceea ce privește FMI-ul, uh, Uh, reprezentarea și statutul Uniunii Europene uh, probabil reprezintă un exemplu de inconsecvență în raport uh, cu statele membre și cu interesele Uniunii Europene. Membrii acestei organizații combină niște competențe exclusive monetare care vizează politicile macrofiscale, de exemplu. Dar aici e nevoie de o coordonare uh, mai puternică la nivelul Uniunii Europene. Dar Uniunea Europeană nu este nici măcar observator pe lângă FMI. Banca Centrală Europeană are, are și ea competențe exclusive în ceea ce privește sectorul bancar, dar nici acolo uh, Uniunea Europeană nu uh, face parte din comitetul de conducere. Așa se întâmplă și la nivelul femeiului. Comisia Europeană nu este reprezentată în comitetul de conducere al femeii. Natura acestor uh, consilii de conducere se bazează uh, pe un sistem de reprezentare care vizează statele membre cei mai mari uh, acționari, primii cinci, au un fotoliu în aceste consilii. Cu excepția Franței, Germaniei și Regatului Unit, celelalte state își trimit în alt mod un reprezentant. Considerăm că situația actuală restrânge capacitatea Uniunii Europene de a-și coordona acțiunile și de a acționa împreună. Prin urmare, e nevoie de o schimbare în structura comitetelor de conducere pentru a reflecta realitatea actuală și statutul internațional al Uniunii Europene. Din această perspectivă, noi am sugerat ca Uniunea Europeană să încerce să devină un observator permanent în uh, Comitetul Executiv al FMI rol care ar trebui uh, să fie preluat de Banca Centrală Europeană sau de uh, Comisia Europeană. Ar trebui ca toate statele Uniunii Europene să fie reprezentate uh, printr-un singur fotoliu în acest comitet executiv. O soluție deja a fost propusă în acest sens de către Comisia Europeană în 1998 și în 2006 și Consiliul a fost de acord în uh, principiu să um, trimitem un singur reprezentat în acest comitet executiv. E interesant să știm uh, că uh, noua capacitate de vot nu va fi afectată atunci când luăm în considerare cotele existente în femei. În ceea ce privește Comitetul Executiv al Femeiului, e bine, uh, numărul uh, membrilor săi uh, va fi redus și datorită presiunii G20. Două lucruri vor fi cedate economiilor emergente. E clar că ar trebui să se schimbe această situație, să se cedeze cele două locuri, locuri disponibile în cadrul Comitetului uh, Executiv al Femeii. Acordurile cu femei uh, prevăd uh, o revizuire limitată a cotelor și a numărului de locuri care ar trebui să devină funcționale din 2012 și să funcționeze așa până în 2020. Considerăm că prima zi a lui 2012 ar putea fi o bună oportunitate pentru ca Uniunea Europeană să-și înainteze propunerea de a constitui o circumscripție europeană pentru Consiliul, de, uh, Consiliul Executiv al Femeii. Aceasta este principala noastră recomandare pentru femei. În ceea ce privește uh, celelalte instituții, e bine, poziția noastră este și acolo similară cu cea din cadrul femeiului. Adică se bazează mai ales pe uh, statele membre și un sistem de uh, circumscripție care uh, suferă de pe urma unor sisteme învechite. La Banca Mondială, membrii Uniunii Europene adesea sunt luați împreună cu cei care nu sunt membri ai Uniunii Europene și asta practic reduce capacitatea Uniunii Europene de a acționa uh, în întregimea sa și de a lua o poziție puternică. Politica de dezvoltare nu este uh, o competență exclusivă a Uniunii Europene, ci este una împărtășită, prin urmare aici lucrurile sunt neclare. Această diviziune a Uniunii Europene nu este relevantă, câtă vreme Banca Mondială nu are niciun fel de competență asupra politicii noastre monetare. Sugerăm aici ca Uniunea Europeană uh, să uh, concentreze competențele uh, în mâinile unui singur director din comitetul executiv și așa s-ar putea îmbunătăți reformele care ar putea include un veto pentru Statele Unite, pentru Banca Mondială și Comitetul său executiv. Același sistem ar putea fi aplicat principalelor bănci de dezvoltare, precum uh, Banca Africană de Dezvoltare, Banca Interamericană de Dezvoltare și așa mai departe. Acum câteva cuvinte în încheiere în legătură cu Uniunea Europeană și G20. Există patru state membre ale Uniunii Europene care sunt membre în G20, Regatul Unit, Franța, Germania și Italia și uh, un invitat permanent, Spania. Se pare că avem de face cu o altă situație în care europenii se pare că sunt uh, reprezentați prea mult, atât la nivel național cât și la nivel supranațional. Uh, Uniunea Europeană practic acționează astfel când participă la summiturile G20. Prezența Uniunii Europene poate fi îmbunătățită cel puțin în două moduri ar trebui să reducem numărul reprezentanților Uniunii Europene de la 2 la 1 și să uh, decidem uh, asupra uh, unei coordonări mai bune și asupra unui mesaj uh, comun care să fie transmis de reprezentantul Uniunii Europene în cadrul G20. În cele din urmă, considerăm că Uniunea Europeană ar trebui să creeze o mai bună legătură între G20 și Națiunile uh, Unite, pentru ca G20 să obțină legitimitatea pe care doar ONU o poate oferi. Și aici considerăm că ar putea exista două posibilități pe care le recomandăm, adică să plasăm G20 ca organism superior de administrație administrare care să se alinieze activității uh, ECOSOC, așa cum se întâmplă cu uh, Consiliul de Securitate. Vă rugăm uh, să vorbiți mai lent și asta de dragul interpreță, spune domnul președinte, dar termin imediat. O altă opțiune ambițioasă pentru termen scurt ar fi să permitem celor două organizații să acționeze separat, fără să uh, transfere uh, legitimitatea totală a uh, ONU asupra G20, ci să existe decizii ale G20 pentru modificarea deciziilor ECOSOC cel din urmă fiind un organism consultativ. Mulțumesc! Merci. Euh, je donne la parole à la rapporteure, Madame Munoz. Dăm acum uh, cuvântul uh, doamnei uh, raportor, doamna Munez. Mulțumesc, domnule președinte. Toată lumea în această comisie este de acord că guvernanța economică uh, și problemele sale intervin într-un moment critic atunci uh, când instituțiile financiare și organizațiile financiare care au uh, activat la sfârșitul cel de-al doilea război mondial se confruntă cu probleme. Însă există și alte subiecte pe agenda mondială. Vedem o creștere exponențială a chestiunilor care trebuie soluționate. Așadar, trebuie să le soluționăm uh, de către, la nivelul uh, uh, organizațiilor instituționale și la nivelul statelor membre. Există mai multe coaliții, mai multe alianțe, grupuri informale care au fost constituite pentru a aborda chestiuni specifice și în anumite cazuri se pune în discuție chiar legitimitatea și coerența modului în care organizațiile internaționale acționează o lume multipolară face ca guvernanța mondială să fie uh, dificilă și chiar nu există un plan uh, strategic în acest uh, sens. Actorii mondiali au probleme chiar și cu structurile lor interne, de exemplu Uniunea Europeană. Așadar, există probleme pe care le aduce globalizarea și gestionarea globalizării. Tratatul de la Lisabona dorește să transforme Uniunea Europeană într-un actor global uh, eficient noua structură instituțională pe care o are Uniunea Europeană pentru a lua în considerare aspectele ce țin de politică externă este o structură foarte importantă. Așadar, Parlamentul European trebuie să se gândească la modul în care Uniunea Europeană ar putea să joace uh, rolul pe arena uh, internațională. Credem că acesta este momentul potrivit pentru a face asta. Uniunea Europeană are un rol relevant de jucat uh, atunci când vine vorba despre comerț, uh, PIB, uh, puterea sa militară, calitatea de uh, principal donator, folosirea fondurilor și a bugetului, misiunile și așa mai departe. Așadar, tratatul de la Lisabona oferă și el relațiilor externe ale Uniunii Europene o nouă dimensiune. Cu toate acestea, tratatul de la Lisabona um, se împiedică de ambiguitățile sale. Și aici mă refer la sistemul uh, folosit pentru a împărtăși uh, competențe și uh, mă refer și la chestiunea reprezentării externe. În același timp o să spun că trăim într-o societate uh, internațională care încă se uh, bazează pe state și Uniunea Europeană nu este un stat. Multilateralismul este o chestiune complexă și trebuie să decidem asupra modului în care uh, vom putea să uh, dezvoltăm structura uh, internațională și să ne gândim la modul în care Uniunea Europeană se va potrivi în această structură. Există foarte multe elemente care presupun că acest raport poate să fie unul uh, ușor de acceptat. Uh, el ia în considerare în diverse moduri uh, organizațiile internaționale. Am studiat condițiile care trebuie îndeplinite pentru ca Uniunea Europeană să devină un actor global eficient în era de după Lisabona. Am analizat rolul Uniunii Europene în diverse organizații și uh, raportul cuprinde șase capitole și subcapitole. Am luat în considerare diversele organizații multilaterale unde credem noi că Uniunea Europeană ar putea să joace un rol mai relevant. Am luat în considerare recomandări uh, generale și specifice pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre, uh, prin care am putea explica modul în care am putea să avem o reprezentare externă mai pregnantă și mai coordonată. Prima parte a raportului tratează consolidarea rolului Uniunii Europene într-un sistem multilateral. Mai exact, se face trimitere la capacitatea Uniunii Europene de a consolida cooperarea multilaterală și de a juca un uh, rol principal atunci când vine vorba despre guvernanța uh, mondială și atunci când e vorba de a face față provocărilor uh, mondiale. Trebuie să evaluăm contribuția Uniunii Europene la procesele de reformă din cadrul acestor organizații internaționale și trebuie să evaluăm modul în care Uniunea Europeană poate beneficia de pe urma acestor reforme pentru a-și a promova un rol mai consolidat al acestor organizații. Solicităm Uniunii Europene așadar să elaboreze o strategie atunci când vine vorba despre relațiile externe și sugerăm să revizuim um, aranjamentele actuale care țin de reprezentarea Uniunii Europene. Dacă dorim uh, să sporim reprezentarea Uniunii Europene în toate aceste organizații, atunci uh, trebuie să raționalizăm puțin și relațiile diplomatice. În ceea ce privește competențele exclusive ale Uniunii Europene, așa cum au spus și reprezentanții Fundației Alternative din Spania, ei bine, Uniunea Europeană ar trebui să uh, fie reprezentată în întregimea sa, așa cum se întâmplă la OMC și la uh, FAO. Exemplul uh, opus este poziția Uniunii Europene uh, în cadrul conferinței privind schimbarea climatică, unde uh, există competențe exclusive sau împărtășite și foarte multe voci care adesea nu converg, ci, din contră, avem opinii divergente. Atunci când e vorba despre competențele împărtășite, cred că calitatea de membru a Uniunii Europene ar trebui împărțită cu cea de membru a statelor membre. Următorul capitol uh, vizează faptul că ne-am dorit să consolidăm uh, uh, noul echilibru instituțional între G20 și Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite. Dorim să asigurăm o participare adecvată a Uniunii Europene la adunarea generală. Cred că unii colegi vor vorbi despre acest subiect și despre faptul că avem nevoie de o participare corectă a Uniunii Europene în cadrul adunării generale ONU. Ar putea să existe o rezoluție în pregătire care să ne asigure că avem un tip diferit de reprezentare în adunarea generală. În ce privește Consiliul de Securitate, obiectivul este să-l reformăm și cred că evoluțiile recente din ultimii ani arată în mod clar că Uh, el nu mai reflectă nevoile curente și sigur am vrea ca Uniunea Europeană să fie membru în Consiliul de Securitate, dar asta e un scop pe termen lung și între timp ar trebui să fie mai multă coordonare și mai multă consultare între membrii permanenți și restul uh, statelor membre. De exemplu, la Fondul Monetar Internațional, reprezentarea Uniunii Europene este ineficientă și ea limitează capacitatea noastră de a influența situația, chiar dacă Uniunea Europeană are competențe exclusive în privința politicii monetare. Așadar, sugerăm să avem un loc în uh, bordul executiv, în Consiliul de Conducere al uh, Femei. Acum, trecând mai departe la Banca Mondială. Poziția noastră ca observator în uh, bordul, uh, în Consiliul Executiv ar fi foarte importantă și ar grupa toate statele membre uh, pe o singură poziție. Capitolul 3 se examinează organizațiile multilaterale de securitate, în mod specific NATO și OSCE. Suntem în favoarea ideii de a da Uniunii Europene statut de observator în NATO și OSCE pentru a respecta spiritul tratatului de la Lisabona, care vrea o politică de apărare comună și credem de asemenea că ar trebui să fie un nou parteneriat strategic între Uniunea Europeană și NATO. În ce privește OSCE-ul, un alt reprezentant ar trebui să fie observator și să reprezinte Uniunea Europeană ca întreg și, sigur, mai sunt și alte organizații care sunt mai complexe, cum este Consiliul Europei. Știți că în acest moment Parlamentul European face toate ajustările juridice menite să ne asigure că Uniunea Europeană de, devine membru cu drepturi de ale Consiliului Europei și că putem ratifica uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și că putem fi reprezentați în Consiliul Europei. Asta este extrem de important, este chiar marcat și în tratat. Și mai este și o altă uh, organizație multilaterală care este importantă, OECD-ul, Uniunea Europeană ar trebui să treacă de la statut de observator la statut de membru cu drepturi depline și, din nou, când e vorba de OECD, uh, Uniunea Europeană are competențe exclusive și competențe împărtășite. Capitolul 6 este un alt uh, subiect complex pentru că e destul de volatil și uh, eu numesc asta diplomația de vară Eh, diplomația de summit, mă scuzați, G8 și G20. Nu este niciun dubiu că uh, Uniunea Europeană ar trebui să fie implicată în aceste organizații și, de asemenea, atunci când au loc întâlnirile ministrilor de finanțe în cadrul G7. În ce privește G20, acesta are o influență crescândă și uh, de aceea vrem să găsim o cale prin care Uniunea Europeană să participe la conferințele ministeriale uh, în marja G20. Așadar, acestea sunt cele șase capitole, cele șase zone pe care vreau să mă concentrez. Asta este structura raportului meu. Evident, uh, sunt gata să accept amendamente. N-am avut foarte mult timp în redactarea acestui raport, așadar există loc de mai bine el poate fi îmbunătățit și voi fi uh, dornică să accept idei noi. Vreau să mulțumesc uh, Fundación Alternativa din Spania pentru activitatea lor. Cred că au făcut o treabă excelentă. Este un studiu foarte serios și cred că sunt foarte multe idei inovatoare pe care le-am putea prelua și în felul acesta Parlamentul să aibă o poziție în această chestiune. E prima dată când ne ocupăm de acest subiect și trebuie să o facem bine. Vreau să-i mulțumesc uh, lui Peter de la Secretariatul AFET pentru munca sa și de asemenea aș vrea să-i mulțumesc și pentru contribuțiile aduse. Apoi, mai este chestiunea recomandărilor Parlamentului European privind uh, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite și aici s-a muncit foarte mult și mm, cred că e important să discutăm problema lipsei de coordonare dintre noi și alte instituții și să abordăm din cât mai multe puncte de vedere această chestiune. În ce privește Serviciul European pentru Acțiune Externă, acesta are responsabilități în relațiile externe, cum are și Comisia în uh, ansamblul ei. M-am întâlnit cu reprezentanții acestor două instituții, mi-au dat foarte multe informații în legătură cu rolul pe care îl joacă Uniunea Europeană în aceste instituții, așadar vreau să le mulțumesc și acestor persoane și vreau să mulțumesc și asistenților mei care m-au ajutat să fac acest proiect de raport, care este mult mai scurt decât uh, era planificat inițial. pentru că știți că există anumite constrângeri din cauza nevoii de traducere și așa mai departe. Așadar, din nefericire, n-am reușit să introduc atât de multe lucruri pe cât aș fi dorit în acest raport, dar sper că amendamentele să-l completeze și sper că vom putea obține amendamente de compromis. De asemenea, sper că va fi un raport uh, bazat pe consens, pentru că uh, avem nevoie de o poziție instituțională unică. Așa cum am spus la început, cred că uh, foarte important e conținutul acestui raport și sperăm că va fi dezbătut în plenară în prezența baronesei Ashton și va fi privit în contextul mai larg al relațiilor externe și al participării Uniunii Europene uh, la acțiune de pe scena internațională și la organizațiile multilaterale. Sper că acest lucru va fi posibil și sper că va face o contribuție la dezbaterea mai largă a relațiilor externe și la participarea Uniunii Europene la instituțiile internaționale unde își poate uh, marca influența. Euh, Mulțumesc, doamna Muniz. Acum o să dau cuvântul diferiților uh, vorbitori. Vă rog să nu depășiți două minute, pentru că ordinea de zi a dimineții este foarte încărcată. Îi dau cuvântul doamnei Hautala pentru subcomisia SEDE. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să nu vorbesc mai mult de două minute. Mulțumesc, doamnă Muniz. Ați făcut uh, un raport, un proiect de raport excelent. Sugestiile noastre de a ruga în altul reprezentant să vină cu o carte albă privind implicarea Uniunii Europene în diferite organizații multilaterale e o idee foarte bună, pentru că tratatul de la Lisabona este în vigoare și Serviciul de Acțiune Externă uh, a definit prioritățile Uniunii și, într-adevăr, una dintre ele este susținerea și întărirea multilateralismului din, încă de la strategia de securitate 2003. Trebuie să discutăm aici problema legitimității și, în sens mai larg, problema democratizării guvernanței globale și cum poate susține Uniunea Europeană acest lucru. Cred că asta e legat de raportul lui Graf uh, Lambsdorff în legătură cu Națiunile Unite și colegul meu Lorbir va discuta mai mult despre asta mai târziu astăzi. Cred că trebuie să găsim uh, modalități prin care participarea parlamentară și examinarea parlamentară a activităților Uniunii Europene să se întărească, poate uh, întărind adunarea generală. În ce privește preocupările legate de procesul multilateral de luare a deciziilor, am uh, avut propuneri excelente în legătură cu modul în care ecosocul uh, Națiunilor Unite ar putea deveni un fel de curat de transmisie între diversele sisteme g 20 și am vrea să întărim acest segment și nu să-l slăbim. Acum începește rolul uh, crescând al puterilor emergente, cum ne poziționăm noi față de asta, să le aibă ele un rol mai important în organizațiile internaționale, subliniem anumite condiționalități, putem face acest lucru, e Uniunea suficient de puternică să ceară așa ceva? Și apoi, problema echilibrului între diferitele interese e foarte important pentru Uniunea Europeană. Trebuie să vedem cum echilibrăm interesele comerciale cu alte probleme, cum ar fi protecția mediului, drepturile omului, etc. Și aici cred că Parlamentul European a făcut un raport excelent pe care nu trebuie să-l uităm. De asemenea, ar trebui să folosim mecanismele comerciale emergente în mod inovativ. Dați-mi să vă menționez faptul că reprezentanții Google au vorbit Parlamentul European despre faptul că uh, cenzurarea internetului poate fi considerată ca o încălcare a regulilor Organizației Mondiale a Comerțului, cenzurarea internetului în China. Apoi, în fine, cooperarea cu alte organizații. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie uh, mult mai deschisă și să aprecieze mult mai mult uh, OSCE-ul și Consiliul Europei, mai ales că acum Uniunea Europeană va semna, va deveni parte a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Uh, mai sunt multe de spus, dar cred că mi-am depășit timpul. Președintele, mulțumesc doamna Hautala. Domnul uh, Lambsdorff, președintele grupului de lucru privind relațiile Uniunii Europene cu Națiunile Unite. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Deși sunt uh, raportor din umbră, uh, vă vorbesc în uh, calitate de coordonator al acestei relații. un raport foarte bun, am avut ocazia să-l citesc foarte rapid, dar de la prima impresie este că prima impresie este că e un raport excelent, structurat și dezvoltat într-un mod care ține seama de uh, situația de fapt, e o abordare diferențiată, nu, e, nu are o abordare de tip uh, generalist pentru toate organizațiile și cred că asta e un lucru foarte clar explicat și exprimat în acest raport. Uneori, cred că reacțiile întârziate ale Uniunii Europene în organizațiile internaționale sunt o problemă în engleză se spune că suntem suprareprezentați, dar că avem uh, uh, performanțe sub uh, calitate, sub calitatea necesară. Deci cred că oamenii ar trebui să se coordoneze mai bine și ce aș vrea eu să văd sunt două sau trei lucruri pe care aș vrea să le tratăm mai în detaliu. Susțin, cum spuneam, substanța raportului, miezul raportului, care e foarte bun, Poate putem face acest raport mai politic, așa cum spunea doamna Hautala. E și momentul. Avem tratatul de la Lisabona, avem o nouă politică pentru Europa, politică externă pentru Uniunea Europeană. Avem toate subiectele arzătoare, dar trebuie să transmitem un mesaj politic aici. Trebuie să facem un salt calitativ și să transmitem aceste cereri statelor membre și serviciului de acțiune externă în ce privește uh, dezvoltarea și emiterea unor recomandări. Ăsta cred că e mesajul pe care trebuie să-l transmită dezbaterea noastră. Cred că ar trebui să scoatem uh, considerentul A. Considerentul B mi se pare excelent, în timp ce considerentul A este o abordare foarte glob- academică a diferitelor procese de globalizare și așa mai departe. Considerentul B însă reprezintă un text excelent care oferă, cred eu, o introducere perfectă. Mă întreb însă dacă cifrele sunt corecte și dacă uh, Banca Mondială a făcut această reformă despre care se vorbește. La femeie știu că lucrurile așa stau, nu știu însă dacă și la Banca Mondială situația aceeași. Poate ar fi util dacă am uh, folosi exemplul cooperării uh, de la Atlanta cu Uniunea Africană, asta ar fi un exemplu foarte bun. Astea sunt comentariile mele inițiale, vom face câteva amendamente, dar important este că putem susține miezul uh, acestui raport. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule Lambsdorff, domnul Cucean. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Cred că subiectul acestui aviz, substanța acestui aviz, nu e subiect de contradicție pentru nimeni. Toți vrem să întărim rolul Uniunii Europene ca jucător global pe scena mondială. Date fiind uh, evoluțiile dramatice din situația internațională pe care le-am văzut recent, e absolut logic că dacă Uniunea Europeană vrea să fie partener egal uh, cu alți jucători globali, India Braz- și cu noi jucători globali, India, Brazilia, China, atunci realmente trebuie să performăm, să fim mai buni, mai eficienți, să ne întărim din interior și să ne întărim rolul în organizațiile internaționale. Cred că avizul uh, doamnei Muniz este un bun început, uh, un bun punct de începere pentru această discuție. Uh, mulțumesc și oaspeților din Spania, mi-a plăcut abordarea lor care nu este teoretică sau academică, ci încearcă să Uh, ofere niște propuneri concrete și asta e remarca și comentariul meu față de acest raport. Conține foarte multe idei bune, prea multe, poate. Eu cred că toate aceste documente nu ar trebui să fie niște documente academice, ar trebui să fie niște documente pragmatice, care să elaboreze o strategie sau niște strategii concrete, niște măsuri concrete prin care Uniunea Europeană să-și poată atinge aceste scopuri. Pentru că astfel de rezoluții se fac prea multe. Avem nevoie de acțiune și de rezultate concrete. Așadar, cred că vom uh, propune amendamente menite să meargă în această direcție și să îmbunătățească în această direcție avizul despre care vorbim. Mulțumesc, domnul Romanu Prodi. Domnul uh, Vitorio Prodi, mă scuzați. Signor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnei raportor, pentru acest document. Intervenția mea este de ordin mai general, pentru că, după părerea mea, tratatul de la Lisabona se referă la o conducere interguvernamentală. Globalizarea deja a dus la pierderea unor părți importante de suveranitate la nivelul statelor membre individuale. Și singura modalitate de a relua această suveranitate este guvernarea comună la nivelul Uniunii Europene, care este instrumentul adecvat în acest sens. Prin urmare, nu este vorba de cedarea de suveranitate către Uniune, ci trebuie să se recunoască faptul că deja s-a pierdut din suveranitate și singura modalitate de a redobândi această suveranitate pierdută este gestionarea pe bază consensuală la nivelul Uniunii. Cred că asta este direcția în care trebuie să acționăm, pentru că globalizarea este o realitate dură și la globalizare se participă cu instrumente care trebuie să facă parte, să facă față instrumentelor folosite de celelalte state care acționează în acest context. Asta este deci un lucru pe care cred că trebuie să-l avem în mod constant în vedere. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că democratizarea instituțiilor internaționale este un lucru spre care trebuie să tindem cu toate mijloacele posibile. Însă, nu vreau să menționez doar democratizarea, ci și o oarecare raționalizare, fiindcă, după părerea mea, toate instituțiile de la Bretton Woods, și anume Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, toate acestea trebuie să fie incluse în sistemul Organizației Națiunilor Unite, și de asemenea, Organizația Mondială a Comerțului trebuie să fie introdusă aici pentru a permite atât formularea de stimulente cât și de sancțiuni pentru comportamentele incorrecte și, prin urmare, trebuie să se mențină toate aceste instituții în sistemul internațional. Asta este, după părerea mea, direcția în care trebuie să se îndrepte o Uniune Europeană care este recunoscută ca instrument care permite statelor membre să participe la globalizare. Și doar așa poate participa într-un mod ferm la democratizarea și raționalizarea instituțiilor internaționale pentru a le folosi ca instrument în evoluția către justiție și pace. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Prodi, doamna Gomes. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Mariei Muniz pentru un raport excelent. Identifică foarte corect problema și oferă soluții cuprinzătoare și uh, văd că Maria a încercat să găsească o cale de mijloc care să poată duce la un consens. Totuși, aș vrea să spun că eu cred că rolul Parlamentului nostru să fie îndrăzneț. Nimeni n-ar trebui să fie mai îndrăzneț decât Parlamentul atunci când identifică probleme și propune soluții. Și din propria mea experiență, cred că problema reformării Consiliului de Securitate este absolut esențială și centrală și uh, Uniunea Europeană are acum oportunitatea cu Tratatul de Lisabona și cu obligațiile și scopurile pe care acesta ne le creează, avem oportunitatea să facem o, să creăm o diferență. Dacă avem îndrăzneală, putem cere reforma Consiliului de Securitate și o putem determina. Dacă am putea cădea de acord între noi, în legătură cu modul în care să fim reprezentați mai bine în Consiliul de Securitate. Deci nu e vorba doar de repetarea uh, ideii că ar trebui ca Uniunea Europeană să aibă un loc într-un Consiliu de Securitate extins. Asta este cel mai mic numitor comun. Ar trebui să cerem mai mult, să îndrăznim spre mai mult, pentru că dacă nu suntem noi cei care avem această inițiativă și acest spirit de lider. atunci nimeni nu o să-l aibă. În niciun caz nu guvernele noastre, care sunt, uh, din acest punct de vedere, într-o confuzie totală. Deci, cred că ar fi ocazia ca Parlamentul să fie mai îndrăzneț, să vorbească despre extindere și despre o reprezentare corespunzătoare, despre ce presupune asta ca responsabilități nu vi se pare interesant și, după părerea mea, chiar îngrijorător că trei mari puteri care doresc să devină membri în Consiliul Permanent de Securitate, Germania, India și Brazilia, s-au abținut la uh, votul rezoluției privind Libia, prin protecția civililor? Deci e foarte îngrijorător că asemenea țări se abțin pe o chestiune atât de importantă, o chestiune crucială nu le comentez poziția, dar pur și simplu ar trebui să aibă, cu siguranță ar trebui să aibă un rol mai afirmativ, mai hotărât pe o astfel de chestiune. Și apoi, problema dreptului de veto. Fără o revizuire majoră a puterilor uh, de veto, nu va fi nicio reformă a Consiliului de Securitate, pentru că asta a paralizat Consiliul de Securitate și nu mă voi referi la toate, la multe alte elemente care sunt foarte importante, dar Aici aș cere mai multă uh, îndrăzneală din partea Parlamentului și să fac și eu câteva propuneri de amendamente. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Galer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu aș vrea să îi mulțumesc, uh, doamne Muniez, pentru acest raport. Sunt doar câteva paragrafe asupra cărora aș vrea să atrag atenția, adică 11 și 12. Sigur că susțin paragraful 11 așa cum este el uh, formulat, doar că sper ca cei care iau deciziile pe teren uh, se vor descurca mai bine data viitoare și vor reuși să obțină o majoritate astfel încât Uniunea Europeană să poată să vorbească la Națiunile Unite și în adunarea generală cu o singură voce. Cred că am învățat din uh, greșelile noastre atunci când în decembrie în Kinshasa am avut uh, adunarea parlamentară comună ACP și am uh, l-am ascultat pe președintele ACP în funcție spunându-ne despre cum au uh, cum nu funcționau lucrurile. Ganezilor li s-a spus suntem siguri că veți vota cu noi și uh, întregii adunări a CPI s-a spus sperăm că o să votați alături de noi. Lucrurile <laughs> n-au funcționat pentru că nu se pot face de pe zi pe alta și de asta sper că putem introduce câteva puncte uh, mai, uh, care să fie mai interesante și să ne uh, sublinieze mai, mai bine rolul. La paragraful 12, cred că ar trebui să identificăm mai bine lucrurile. Nu ar trebui doar să cerem statelor membre și Consiliul de Securitate să facă schimb de informații cu noi, să ne spună ce se întâmplă, pentru că aici nu e vorba doar de nevoia de a informa corect și la timp alte state membre. Dacă vrem să avem o adevărată politică la nivel european, trebuie să pregătim lucrurile mai bine și să avem o abordare care să permită acelor state care sunt membre în Consiliul de Securitate să vină cu niște poziții și să susțină niște poziții pe care noi toți le putem susține și să reflectăm aceste uh, poziții. Cred că asta trebuie făcut într-un mod uniform pentru toate statele membre din Consiliul de Securitate. Și, sigur, asta nu e, nu e doar problema abordării germane asupra Libiei. Mulțumesc, domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Muniz pentru acest proiect de raport care uh, studiază modul în care rolul Uniunii Europene poate fi consolidat la nivelul organizațiilor internaționale. Vreau să-i mulțumesc și domnului Cucan, care a spus că, într-adevăr, asta ar fi o bună ocazie să ne restructurăm rolul la nivelul acestor organizații. În ceea ce privește organizațiile de securitate, NATO este o astfel de organizație și, după cum știți, am discutat despre acest lucru în Parlament. Cred că este important să ne consolidăm rolul în cadrul adunării. În ceea ce privește OSCE, purtătorul de cuvânt al adunării parlamentare a fost aici acum câteva zile. Știți că am fost uh, implicați în misiuni de observare a alegerilor și au fost niște probleme. Deci trebuie să consolidăm toate aceste lucruri și să le semnalăm în raport. În ceea ce privește ONU, am avut niște experiențe rele acolo, adică n-am avut candidați din partea UE în adunarea generală. Apoi, chestiunea tratatului de la Lisabona. Cred că aceste experiențe trebuie să se regăsească toate în raport și sunt de acord cu domnul Galer. În ceea ce privește Consiliul de Securitate ONU, e foarte păcat că țările UE nu votează întotdeauna în același fel și că nu avem o aliniere pe care să o respecte toată lumea. Trebuie să avem cel puțin un nivel minim de coordonare între țările membre dacă dorim ca reprezentarea Uniunii să fie eficientă. Sunt de acord și cu cele spuse de domnul Lambsdorff cu privire la considerentul A, Cred că abordarea este prea negativă. Capitolul referitor la Națiunile Unite. Este important să subliniem importanța realizării obiectivelor mileniului și să menționăm care sunt fondurile cu care contribuim. După cum am spus, acest proiect este o bază solidă pentru activități viitoare și, după cum a spus doamna Muniz, trebuie să lucrăm împreună, să avem o coordonare. Am încercat să găsesc versiunea în limba spaniolă a raportului, dar se pare că nu există. Există doar în limba engleză. Și vreau să-i spun doamnei Muniz că raportul ar trebui să fie disponibil în toate limbile, lucru care sper să se și întâmple. Mulțumesc! la momentul votului amendamentelor, uh, raportul va fi disponibil în toate limbile. Domnul Chimares, consilier pe aspecte legate de relațiilor, relațiile multilaterale în cadrul SE are cuvântul. Domnule As, aveți două, aveți uh, două minute. În ceea ce privește acest proiect de raport, trebuie să felicităm autorii cu privire la momentul oportun la care a fost redactat și cu privire la uh, provocările pe care trebuie să le avem în vedere. La nivelul Serviciului de Acțiune Externă uh, ne ocupăm de aceste chestiuni, în special în ceea ce privește preluarea sarcinii de a vorbi în numele statelor UE în adunarea generală, rămânând un observator. În trecut acest lucru a fost destul de dificil și dacă abordăm lucrurile din perspectiva acestui proiect de raport, uh, există o chestiune tehnică, minoră, dar care trebuie rezolvată și asta e și sarcina mea. Oricum, raportul stabilește cadrul de ansamblu, lucru foarte de apreciat. Se subliniază abordarea care trebuie dată participării la organizațiile multilaterale și sunt subliniate o serie de probleme și de asemenea se uh, solicită și restructurarea guvernanței globale pentru a reflecta reechilibrarea puterilor în lume. În acest sens este important ca UE și state membre să își clarifice și să-și consolideze rolul în organizațiile multilaterale relevanța noastră la nivel internațional este miza aici. Uh, cum realizăm acest lucru în practică fără personalitate juridică, asta e o provocare. Faptul că suntem observatori în organizații multilaterale e un punct de pornire. În uh, ceea ce privește multilateralismul pe care noi îl promovăm, uh, ne pune și bariere dacă dorim să ne consolidăm rolul în organizațiile multilaterale. Și provocarea este să structurăm această reprezentare la nivel uh, multilateral, pornind din poziția marginală și anume cea de observator pe care o ocupăm în prezent. Dar, cum am spus, acesta este un efort în derulare. Apoi există o inițiativă a secretarului general de a avea o întâlnire informativă tematică în iunie, rolul UN în guvernanța globală. În ceea ce privește Consiliul de Securitate, vreau să spun că poate calea cea mai promițătoare de progres acum este centrarea pe metodele de lucru ale Consiliului de Securitate. Cam atât. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Conteso, două minute, din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Reprezint uh, Directoratul General pentru Afaceri Economice. Prin urmare, ne preocupă acest domeniu. În ceea ce privește participarea UE pe scena mondială a devenit mai important acum, după criza economică și financiară. Economia UE este printre cele mai mari din lume și moneda euro este printre cele mai mari importante monede. UE și zona euro trebuie să devină jucători globali, actori globali pe scena mondială. Trebuie să vorbim cu un singur glas pentru a avea o influență. Doamna Muniță a redactat un raport foarte bun și sprijinim implementarea recomandărilor sale. Situația actuală este departe de a fi satisfăcătoare, așa cum ne-au spus și experții și doamna raportor. E o chestiune politică, prin urmare, sprijinul Parlamentului este foarte apreciat. Am un comentariu referitor la raport. Există articolul 138 din tratat în care se spune că trebuie să fie respectată procedura pentru a asigura reprezentarea zonei euro în instituțiile financiare. În acest sens, Comisia trebuie să propună această reprezentare și propunerea trebuie să fie aprobată de Consiliu. Vreau să vă atrag atenția asupra rezoluției Parlamentului din 20 octombrie 2010 referitor la articolul 225 din tratat care se referă la rolul de inițiativă a Parlamentului care trebuie să adopte un act legislativ pe baza articolului 138 pentru îmbunătățirea reprezentării zonei euro. Raportul doamnei Muniz cred că ar trebui să menționeze aceste rezoluții, aceste articole uh, care se referă la aspectele de inițiativă legislativă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Foarte scurt, experții au din nou cuvântul, dacă doresc, autorii acestui raport, acestui studiu. Se pare că nu. Doamna Munis, atunci. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc toți raportorilor din umbră pentru comentariile lor foarte constructive referitoare la acest proiect de raport. Cred că toți colegii din grupurile politice și din diferite instituții și-au adus o contribuție foarte utilă la acest proiect de raport. Acum rămâne să vedem cum, potem tot, cum putem pune toate aceste lucruri într-un text limitat. Evident, pot să introduc, pot să fac referire la cele spuse aici, pot să spun și ce face Parlamentul în colaborare cu alte instituții, dar eu cred că dacă lucrurile merg bine, nu trebuie menționate. Având în vedere că textul raportului este limitat, eu cred că menționate trebuie să fie problemele, lucrurile problematice care trebuie rezolvate, nu cele care merg bine. În ceea ce privește considerentul A, Poate că am uh, formulat prea abrupt acest text în ceea ce privește globalizarea. Poate că pot găsi o formulare mai nuanțată. Având în vedere timpul limitat pe care îl avem la dispoziție, raportul a fost redactat în limba engleză. Am vrut să ajungă în uh, plenară repede, apoi urmează și raportul Albertini referitor la politici externe și nu este foarte mult timp dacă am fi amânat lucrurile trimițând raportul pentru traducere în toate limbile. Dacă l-aș fi scris în spaniolă, ar fi durat mai mult, fiindcă trebuia să aștept traducerea în engleză. De aceea, primul proiect, primul text a fost scris în limba engleză pentru a fi accesibil tuturor și mai târziu, sigur, vor exista versiuni și în toate celelalte limbi. Când vorbim la, când votăm pe amendamente, Acestea vor fi în toate limbile și aici depindem de structurile administrative. Dar trebuie să rețineți că acest raport a început cu niște întârzieri, au fost niște probleme pe care le-am depășit, dar oricum asta este explicația pentru textul doar în limba engleză, pentru a putea fi înțeles de toată lumea. În ceea ce privește comentariile, vă mulțumesc. Cred că, într-adevăr, în comisia noastră avem o bază largă de consens, astfel încât să ajungem la un raport care să reflecte dorințele și ambițiile majorității membrilor din Parlament în ceea ce privește politica externă, să iau în considerare toate posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona și noul rol al UE în forul, forurile internaționale. Domnule Sala Franca, doriți să interveniți? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la punctul referitor la versiunile lingvistice. nu ne-am plâns pentru uh, faptul că azi avem doar textul în limba engleză, fiindcă doar așa am putut să avem discuțiile. Evident, doamna raportoare a încercat să se facă utilă și știu că vor exista versiuni în celelalte limbi, deci n-am avut obiecție în acest sens, ci am spus că am avut o mare discuție referitoare la limbi în ceea ce privește brevetele și cred că trebuie să ne respectăm regulile. Fie că e vorba de o primă versiune sau o a doua versiune, sigur, raportorul alege N-am vrut să prelungim lucrurile, n-am vrut să începem cu un document în spaniolă. Înțeleg că e vorba de timp, dar nu cred că timpul trebuie să fie folosit întotdeauna ca scuză. Înțeleg că era imposibil să avem acum toate versiunile în toate limbile și evident vom lucra pe raportul în limba engleză, dar în mod normal trebuie să se respecte regimul lingvistic complet. Mulțumesc, domnule Salafranca. Precizez că proiectul de raport va fi disponibil în toate limbile înainte de data limită pentru depunerea amendamentelor. Avem deci data limită pentru depunerea amendamentelor 31 martie la prânz. A doua discuție în comisie pe 19 aprilie, votul pe 20 și apoi introducerea pentru dezbatere în plenară din luna mai. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem alături de noi pe doamna Balzani, care este raportoare pentru Comisia Bugete cu privire la prioritățile bugetare pentru 2012. Doamna Balzani a propus să se întâlnească cu toate comisiile pentru a lua în considerare punctele specifice care trebuie să fie introduse în proiectul de buget prezentat de Comisia Europeană și care apoi va fi discutat de Consiliu și Parlament, cele două părți ale autorității bugetare. Experiența ne permite să fim optimiști cu privire la posibilitatea ca Comisia pentru Bugete să primească propunerile Comisiei noastre de afaceri externe pentru bugetul pentru 2012 și de asemenea sper că doamna Muniz, responsabilă cu retactarea avizului pe raportul doamnei Balzani, precum și uh, raportorii din umbră, vor putea formula acțiunile adecvate în contextul în care Parlamentul evident are nevoie de finanțări suplimentare în mod constant. Doamna Balzani are cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi, pentru această întâlnire. Anul trecut, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, care oficial a simplificat procedura de buget, reducând la o singură lectură numărul de discuții de conciliere, a lăsat totuși multe probleme nerezolvate și a arătat faptul că structurarea și aprobarea bugetului rămână să continuă să, continuă să rămână înconjurată de multe probleme. Anul acesta am considerat că este important ca comisiile specializate să fie implicate încă de la început pentru ca structurarea adecvată a bugetului să nu se facă doar izolat în cadrul Comisiei pentru Bugete, ci să fie deschisă priorităților și cunoștințelor și competențelor care pot veni sub forma unor contribuții foarte prețioase din partea celorlalte, celorlaltor comisii. Anul acesta, propunerea mea de fond a fost să introducem definirea priorităților pentru 2012 în cadrul strategiei, sub umbrela strategiei 2020. De ce spun asta? Pentru că ea reprezintă nu doar o alegere politică de investiții pe termen mediu și lung, și deci prin urmare ne duce către o programare financiară mai uh, solidă, mai întemeiată, dar și pentru că ne permite să identificăm priorități cu adevărat europene, cu adevărat puternice, care sunt împărtășite fără îndoială și de statele membre, care, prin intermediul Uniunii Europene, sunt invitate să se implice în definirea obiectivelor generale ale strategiei. Prin urmare, în acest cadru, ideea este să implicăm comisiile specializate pentru ca acestea să poată să definească pentru segmentele și programele care sunt de competența lor, care sunt mai funcționale pentru a contribui la îndeplinirea uh, inițiativelor emblematice din strategia 2020. Acest lucru are un impact asupra mai multor programe plurianuale care au avut diferite randamente. Unele au avut un rezultat pozitiv față de programarea inițială. De exemplu, politica de vecinătate a crescut cu 10% față de programarea inițială la nivelul bugetului, în timp ce altele au avut evoluții negative. De exemplu, MFA, care a avut o scădere cu peste 20%. În cadrul acestei comisii există competența pentru fondul pentru ajutoare de urgență, care este una dintre micile părți unde bugetul poate fi flexibil. Prin urmare, și asta este un subiect pe care comisia dumneavoastră ne poate ajuta să introducem un caracter flexibil în structurarea bugetului. Important, deci, astăzi este să clarificăm din această perspectivă, care sunt prioritățile pe care Comisia dumneavoastră le poate sugera pentru redactarea bugetului? Însă trebuie să aveți în vedere că aceste priorități vor trebui apoi să stea la baza definirii proiectelor pilot, a acțiunilor pregătitoare și termenul pentru acest an este 3 iunie pentru a avea o listă provizorie care să fie prezentată Comisie și pentru a putea avea apoi un prim feedback și aceleași priorități, în mod coerent și transparent, vor putea să ne conducă apoi în definirea amendamentelor pe care trebuie să le facem odată ce cifrele vor fi stabilite. Deci atunci când trebuie să devinim în mod concret poziția Parlamentului pe proiectul de buget. Prin urmare, invitația mea este ca subiectul acesta al bugetului să fie încă de la început în centrul discuției în cadrul comisiilor specializate, astfel încât uh, calea de urmat către bugetul final să fie una împărtășită de întreg Parlamentul și astfel încât să înțelegem că poziția noastră va avea un impact asupra proiectului de buget din, care va fi prezentat în 20 aprilie proiectele pilot, acțiuni, trebuie să aibă o transparență și o coerență politică, lucru care poate fi făcut uh, doar dacă acționăm în mod eficient și util. Prin urmare, acum comisia va fi cea care va preia, prelua ștacheta și sper că veți începe încă de acum să vă implicați în aceste discuții și să acționați în mod cât mai eficient. Mulțumesc, doamnei Balzani, doamna Munis. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succintă. După cum știți, încă suntem în primele zile de elaborare a bugetului. Sunt de acord cu doamna Balzani și cred că abordarea noastră vis-a-vis -vis de bugetul pe 2012 ar trebui să se bazeze pe competitivitate și creștere în cadrul strategiei Europa 2020. Cu toate acestea, n-ar trebui uh, să uităm faptul că relațiile externe ale Uniunii Europene sunt uh, subfinanțate. Uniunea Europeană este un actor global și e responsabilitatea noastră să ne aducem uh, contribuția și să avem uh, un rol potrivit cu greutatea pe care o avem. dacă nu ne reafirmăm valorile și principiile uh, din, uh, în întreaga lume, atunci vom uh, comite o greșeală și ar fi neplăcut să nu alocăm fondurile necesare relațiilor uh, externe. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol tot mai important, uh, așadar ar fi de neconceput să nu avem resursele uh, necesare pentru a susține acest proiect. Nu cunoaștem cifrele specifice, așadar, cum spuneam, e prea devreme să ne formăm o opinie, însă aș dori să-i spun doamnei Balzani că anumite elemente trebuie luate în considerare în bugetul pentru 2012. Aș dori să menționez diversele puncte care ar trebui uh, inserate și uh, aș dori să vă ofer și opinia Comisiei AFET. Comisia Europeană trebuie să rezolve problema temeiului uh, juridic pentru instrumentul de cooperare cu um, statele industrializate. cred că nu ne axăm suficient pe domenii strategice, precum uh, America Latină. Foarte multe state din uh, America Latină sunt uh, state cu o rată de creștere ridicată. Există suficientă certitudine juridică ca să ne asigurăm că vom ști cum ne putem uh, implica în uh, acest instrument însă se pare că instrumentul nu beneficiază de uh, suficiente fonduri. Acest instrument este foarte important și dacă nu beneficiază de fondurile necesare, atunci obiectivele sale ar putea fi subminate. Suntem cu toții conștienți de probleme bugetare ale Uniunii Europene și ale statelor membre. Însă, din cauza acestora trebuie să fim foarte riguroși atunci când uh, analizăm diverse capitole bugetare. Trebuie să ne axăm pe relațiile externe și mai ales pe zona Mediteranei. Nu cred că trebuie să intru în detalii acum și să uh, vă spun cât avem în comun cu această zonă. Trebuie să ne extindem politica de vecinătate și spre sud. Evoluțiile recente din zonă ar trebui să reprezinte un motiv suficient pentru a reconsolida politica externă în sud. Ar trebui să fim aici mai flexibili și să uh, avem un mecanism de finanțare robust și pe termen lung pentru a putea consolida democrația în regiune. Am fost uh, bucuros bucuroși să auzim uh, că Francesca Balțani consideră că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol important în țările din zona Mediteranei pentru uh, a le asigura dezvoltarea democratică și economică, așa cum se spune în alineatul 12 al raportului său privind orientările. Cred că trebuie să fim conștienți de instrumentele financiare care ar trebui folosite pentru a putea consolida democrația în regiune. Va trebui să vedem care este opinia Comisiei în legătură cu acest subiect. Dacă sunt și alte linii bugetare care uh, ar trebui să cadă în uh, capitolul 4, uh, ar trebui să știm despre ele. Comunicarea 200 de pe 8 martie e una pe care noi o salutăm. Ea solicită mai mult ajutor umanitar, consolidarea Frontex și găsirea unor măsuri pentru a ajuta uh, tranziția democratică. Sper că nu vom avea doar uh, uh, obiective pompoase pe hârtie, ci că acestea vor deveni realitate și că se vor reflecta în bugetul pentru 2012. Sunt de acord cu doamna raportor atunci când spune că avem nevoie de o mai bună implementare a bugetului Uniunii Europene. Acest element este foarte important. Dați Dați-mi să vă reamintesc că faptul că atunci când vorbim despre titlul 4, uh, rata implementării uh, acestuia este foarte ridicată. Așadar, implementarea este foarte importantă pentru întregul buget, însă dacă trebuie să facem anumite reduceri, atunci uh, acestea nu trebuie făcute de la titlurile care au o rată de implementare foarte bună și acesta este cazul uh, relațiilor externe. Europa 2020 poate să fie credibilă doar dacă uh, finanțăm uh, acele domenii care ne interesează. Și dacă Uniunea Europeană uh, uh, e să devină un actor global, atunci avem nevoie de mai mulți bani. O creștere bugetară ar aduce beneficii pentru Uniunea Europeană și ar duce la o creștere generală a bugetului Uniunii Europene. Există și raportul Fernandez care vizează costurile administrative și uh, de aceea am înaintat amendamente ca toată lumea să fie conștientă de impactul uh, constituirii Serviciului European de Acțiune Externă și de modul în care acesta uh, afectează bugetul. Putem vedea cât economisesc statele membre, de câți bani e nevoie pentru a face să funcționeze acest sistem a trebuit să vedem dacă trebuie să sporim fondul alocat acestui uh, titlu uh, bugetar pentru a avea un sistem european de acțiune externă eficient. Comisia AFET uh, solicită acest efort bugetar și sperăm că acesta va fi folosit uh, pentru uh, a crește vizibilitatea Uniunii Europene. Fondurile europene care sunt transmise prin intermediul altor organizații, de exemplu Organizația Națiunilor Unite, sau prin programe și proiecte secundare, presupun că ar trebui să vedem dacă acești bani sunt contribuții uh, internaționale sau uh, trebuie privite uh, altfel. Ar trebui să luăm în considerare sinergiile și să calculăm contribuțiile um, către aceste organizații, pentru că asta ar da mai multă credibilitate și vizibilitate în relațiile externe Uniunii Europene. Odată ce vom uh, avea uh, detalii specifice, nu vom mai putea să facem uh, comentarii. De aceea, AFET își va înainta acum poziția. Dar orientările sunt acelea pe care le-am subliniat. Deja am informat raportorii din umbră pe care am întâlnit în legătură cu intențiile mele și am vorbit deja cu raportoarea din Comisia pentru Buget. I-am transmis deja poziția mea. Mulțumesc, domnul Lambsdorff, are cuvântul. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Mai întâi, Aș dori să vă mulțumesc că, că ați venit în comisia noastră atât de devreme pentru a asculta prioritățile noastre. Cred că această idee este una foarte bună și sper că v-am înțeles bine atunci când spuneați că raportorul pentru bugetul general pentru 2012 nu ia în considerare Serviciul European de Acțiune Externă, ci uh, ne gândim doar la un uh, buget uh, comun. Oare acest serviciu este acoperit de bugetul general sau nu? Se pare că nu. Atunci am un uh, comentariu și o întrebare. Întrebarea este următoarea. Fondul European de Dezvoltare uh, va fi integrat în bugetul general. Asta se va întâmpla din 2012 și dacă da, care sunt consecințele acestei uh, manevre? Apoi uh, am și o solicitare legată de ceea ce am ascultat deja din partea doamnei Muniz, și anume, uh, avem uh, un instrument pentru promovarea drepturilor omului uh, și uh, pentru promovarea democrației și, cred eu, promovarea democrației e ceva ce trebuie susținut. Am organizat deja o conferință în legătură cu acest subiect împreună cu americanii și există un consens în cadrul acestei comisii că aceasta reprezintă o prioritate majoră pentru acțiunile externe ale Uniunii Europene. Suntem extrem de calificați, uh, avem informații, avem expertiză și credibilitate, pentru că Uniunea Europeană deja a făcut foarte multe și a obținut foarte multe în acest domeniu. Dar întotdeauna apar noi provocări, uh, după cum uh, putem deduce și din ceea ce se întâmplă în nordul Africii. Aceasta este prioritatea pe care ar trebui să o susținem și cred că ar trebui să susținem și acest punct. Cred că ar trebui să fim însă și mai flexibili în ceea ce privește acest instrument. Mulțumesc! Mulțumim. Doamna Etena, chiar are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. E bine, tocmai am uh, primit informații precise și pertinente și aș dori să adaug uh, câteva elemente, mai ales în ceea ce privește punctele pentru care eu nu sunt de acord politica de vecinătate, așadar. În uh, cadrul politicii externe a Uniunii Europene, această politică reprezintă un pilon. În acest moment, după părerea mea, esențial ar fi ca statele uh, meridionale vecine să fie susținute de Uniunea Europeană, pentru că au nevoie de asta și pentru că trebuie să treacă la democrație. În același timp, uh, trebuie să păstrăm în minte faptul că sprijinul economic nu exclude alte acțiuni, mai ales în alte părți ale continentului, uh, în raport cu vecinii noștri uh, din Est. Ar trebui să vedem care sunt uh, obiectivele acestor uh, eforturi. Mubarak uh, și alții au beneficiat de fonduri europene, prin urmare ar trebui să revizuim bine lucrurile. Africa de Nord are nevoie realmente uh, de fonduri europene, însă vorbim până la urmă despre un sprijin calitativ care este și el necesar. Ar trebui să punem fonduri la dispoziția acestor state care uh, trebuie să treacă la democrație și trebuie să ne concentrăm și pe acțiuni la fața locului. Pe teren, uh, Uniunea Europeană nu și-a atins uh, realmente obiectivele. Instrumentul uh, privind democrația și drepturile omului este esențial uh, pentru alocarea de fonduri uh, la titlul politică externă. Acest instrument ar trebui utilizat mai bine pentru a susține societatea civilă. Și asta în cadrul țărilor care fac parte din parteneriate în sudul și în estul Europei. Aștept cu nerăbdare posibilitatea de a vedea care vor fi care va fi impactul bugetar al politicii uh, de parteneriat și vecinătate. Aș dori să solicit uh, următoarea din partea reprezentantului Comisiei. Să adresez o întrebare. Care ar putea fi uh, impactul bugetar al acestui nou uh, parteneriat? Pentru că deocamdată nu știm nimic în legătură cu asta. Care ar putea fi instrumentele prin care am putea finanța acest uh, nou parteneriat și care sunt fondurile uh, suplimentare solicitate? Condiționalitatea finanțării este și ea uh, importantă. Uh, politica de parteneriat uh, pentru prosperitate, la fel, este un subiect important și și această politică ar trebui să primească mai multe fonduri dacă se dovedește a fi eficientă. Marile cheltuieli ale bugetului european sunt legate de politica externă, evident ar trebui să ne axăm și pe anumite um, profituri pe care ar putea aduce aceste uh, investiții. Și voi uh, termina prin a spune că sunt uh, prudentă sau reticentă chiar atunci când vine vorba despre America Latină, care ar putea reprezenta o prioritate. Pentru anul viitor, fondurile care vizează America Latină vor crește și cred eu că prioritatea ar trebui de fapt să fie în altă parte. Mulțumesc! Mulțumim. Domnul Farm are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori doar să mă bazez pe anumite comentarii ale doamnei Muniz, care vizează sudul Mediteranei. Am avut o primă uh, reuniune cu grupul de monitorizare a Mediteranei de Sud uh, zile trecute cu domnul Salafranca și am discutat acolo și instrumentele financiare, economice și modul în care acestea ar putea fi folosite în cadrul acestei situații. Prin urmare, ar fi foarte important ca bugetul pe 2012 să ne axăm mai ales pe coordonarea instrumentelor, pentru că pe lângă programul de vecinătate pe care îl avem, avem deja. Există un proces care vizează mandatul pentru BEI, care ar putea fi extins și pentru această regiune. Am avut discuții uh, similare și pentru BERD și știu că există discuții în desfășurare în legătură cu alte instrumente noi care vizează o cooperare agricolă pentru a face față uh, provocărilor uh, alimentare și așa mai departe. Prin urmare, este foarte important să ne axăm pe coordonare, astfel încât să putem evita suprapunerile și pentru a putea avea priorități clare legate de acțiunea noastră în uh, sudul Mediteranei, atât pentru 2012 cât și pentru uh, termen, uh, și pentru termen lung. Ar trebui să găsim metodele corecte legate de condiționalitate atunci când vine vorba despre democrație, dar și atunci când vorbim despre administrarea sprijinului și acestor instrumente. Trebuie să ne asigurăm că totul se sfășoară în maniera adecvată. Trebuie să mai analizăm și riscurile uh, pe care uh, proporția tradițională a instrumentelor de vecinătate care vizează sudul o treime și estul două treimi, ar putea să uh, fie supuse la uh, presiune și trebuie să facem față acestei situații într-o manieră diplomatică pentru a găsi o bună soluție. Domnule Lambstor, dați voi să vă spun că atunci când vine vorba despre uh, uh, Fed, Vorbim până la urmă despre un subiect care vizează uh, Comisia uh, Temporară pentru Reformă uh, a Uniunii Europene, Comisia SURE la un moment dat ne vom axa și pe alte chestiuni de principiu. Prin urmare, recomand acestei comisii să uh, analizeze ceea ce se întâmplă actualmente în Comisia Sure. Termenul de înaintare a amendamentelor este 31 martie uh, și după aceea va exista o negociere privind raportul pentru viitorul cadru financiar multianual, care uh, va afecta și comisia noastră foarte mult, așadar uh, fiți atenți și la ce se întâmplă în această comisie. Mulțumesc! O precizare acum uh, în urma întrebării adresate de doamna Ietemachi. Comisiei în legătură cu impactul financiar al unui nou uh, parteneriat uh, cu vecinii din Sud. Vom transmite această întrebare Comisiei și având în vedere schimbările de ultim moment pe ordinea noastră de zi, Comisia deocamdată nu este prezentă în sală. Domnul Sala Franca are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportoare pentru că a venit să discute cu noi prioritățile. Doamna Muniz a înaintat uh, poziția comisiei noastră. Această poziție este reiterată în fiecare an, dar și prioritățile noastre sunt repetate. Trebuie să vedem cum, ca Uniunea Europeană, putem face față nevoilor care apar uh, pe malul sudic al Mediteranei. Nu ne vom schimba politica de vecinătate. E un subiect uh, care ne interesează însă. E o problemă delicată atunci când vorbim de uh, reorganizarea politicii europene de vecinătate, transferând anumite priorități și anumite fonduri dinspre est spre sud. Uniunea Europeană trebuie să manifeste flexibilitate aici. Acestea fiind spuse, domnule președinte, e important un aspect menționat și de um, un alt reprezentant în comunicarea sa, să folosim așa cum trebuie instrumentele pe care le aflăm, avem la dispoziție și aici nu mă refer doar la resurse bugetare discutate în această dimineață, ci și la anumite instrumente uh, comerciale, uh, să spunem. Am putea face anumite concesii comerciale în acest moment, am putea să, să sporim investițiile în uh, țările partenere. Așa am putea spori și rolul BEI atunci când vine vorba despre investiții, dezvoltare și creștere în această parte a lumii. Toate aceste instrumente trebuie luate în considerare. Evident, trebuie să respectăm relațiile pe care le avem cu diverse regiuni uh, geografice. Uh, practic nu luăm ceva dintr-o parte să dăm în altă parte, ci uh, trebuie să găsim moduri uh, adecvate de a folosi instrumentele pe care le avem pentru a face față acestor nevoi uh, urgente uh, ale vecinilor noștri. Lugând în vedere ceea ce a spus și doamna Iatemachi, avem o responsabilitate ca Uniunea Europeană să intervenim și în America Latină. Va exista în curând un summit Uniunea Europeană, America Latină și Caraibe și um, Acolo ne vom uh, uh, baza pe ceea ce am hotărât uh, anul trecut la um, summitul care a avut loc în aprilie și va trebui să reflectăm asupra modului în care Uniunea Europeană poate să joace rolul pe um, piața mondială. Ar trebui să vedem cum putem mobiliza resurse în viitoarea perspectivă financiară. Și în cele din urmă, domnule președinte, aș dori să fac o recomandare. N-ar trebui să um, mobilizăm toate resursele noastre pentru a ajuta uh, statele din sudul Mediteranei, fără să știm uh, uh, cum va evolua procesul în aceste state. Sâmbătă am văzut că lucrurile se mișcă în direcția dorită de Mubarak și de frăția musulmană, așadar trebuie să fim atenți la ceea ce se întâmplă, să luăm în considerare situațiile de urgență, situațiile umanitare, și să avem astfel mijloacele uh, bugetare pentru a interveni. Atunci când vine vorba de folosirea banilor contribuabililor europeni, uh, ar trebui să ne gândim uh, să-i cheltuim luând în considerare evoluția proceselor. Sunt convins că Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă ne vor ajuta să ne pregătim poziția, însă trebuie să fim atenți și să ne asigurăm că acești bani vor ajuta procesele de democratizare și că uh, aceste procese se vor uh, îndrepta pe, uh, în direcția cea bună, nu spre o direcție nedemocratică în aceste state. Mulțumesc! Doamna Balzani, doriți să conchideți? Mulțumesc pentru această discuție foarte interesantă. Prima impresie pe care o am după ce am ascultat aceste intervenții deși nu reprezintă cea mai semnificativă parte a bugetului, totuși există o presiune destul de mare și pentru capitolul 4. Și deci există anumite nevoi la fiecare dintre aceste capitole și trebuie alocate anumite fonduri, pentru că asta are legătură cu credibilitatea instituțională a Uniunii Europene. Așadar, există nevoia de flexibilitate ca să putem reacționa într-un mod util și eficient atunci când apar nevoi în schimbare în lume. Dar există și o nevoie de coordonarea instrumentelor și această coordonare este crucială, nu numai ca Uniunea Europeană să fie eficientă la un moment în care trecem printr-o perioadă de austeritate economică și constrângere economică, dar valorile noastre cred că trebuie să fie coerente și să fie ajutate să fie mai vizibile. Deci trebuie să dăm atenție acestor lucruri atunci când lucrăm la, asupra capitolului bugetar 4. Evident, unii spun că Mediterana reprezintă o preocupare importantă, dar aș vrea să invit colegii să ia o abordare foarte practică încă de la început. Astăzi vorbim despre bugetul 2012. Pentru 2012 există și alte dezbateri importante care au loc și care vor influența uh, cadrul politic pentru această procedură bugetară, însă aceste dezbateri au loc în altă parte, cu alt, au alte calendare și, cum spunea uh, domnul Fermas, Comisia SURE lucrează cu o perspectivă mult mai lungă și apoi uh, există subiecte cum ar fi utilizarea fondurilor, implicarea statelor membre. Sunt probleme importante, însă principala noastră preocupare va fi să Uh, avem un buget eficient în 2012, să obținem bugetul pe 2012, este important pentru că este un uh, an bugetar de la sfârșitul perspectivei financiare și bugetul pentru 2012 va fi un buget uh, cu multe constrângeri, așa cum am spus, în ce privește mijloacele disponibile. Așadar, îi rog pe colegi să aibă o atitudine practică și realistă încă de la început și primul lucru la care trebuie să ne uităm uh, este reprezentat de proiectele pilot și programele pregătitoare și aici, acțiunile pregătitoare și aici v-aș ruga să analizăm impactul celor care uh, funcționează deja înainte de a propune altele noi, pentru că margele folosite de aceste proiecte pilot sunt unele foarte mici și ele sunt, uh, de fapt, au fost și mai mult reduse. Așadar, subiectul bugetului va fi uh, principalul subiect de discuție în agenda acestei comisii și sper că întotdeauna veți uh, ține seama de prioritățile acestei comisii pentru anul 2012 și că asta va ghida discuția noastră încă de la început și în felul acesta vom putea acționa uh, într-un mod clar. Așadar, să avem niște priorități clare și după aceea să ne uităm la cifrele pe care le vom primi de la comisie. Deocamdată nu avem proiectul de buget, dar uh, o să primim uh, curând primele documente și asta va permite noi discuții. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. ca urmare a discuției pe care tocmai am avut-o privind uh, Uniunea Europeană în organizațiile multilaterale, ne continuăm această discuție cu un subiect uh, înrudit și anume Recomandarea Parlamentului European uh, către Consiliu începește a 66-a de sesiunea adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Raportorul a pregătit un proiect de document care a fost deja discutat în sânul grupului de lucru privind relațiile Uniunea Europeană-ONU și dau cuvântul ca să prezinte pe scurt principalele sale recomandări. Așadar, domnule Lambsdorff, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut o discuție inițială a acestui uh, proiect. Este o abordare tehnică pe care trebuie să o avem din cauza regulilor administrative va trebui să reducem un pic documentul, dar când începește conținutul, cred că acesta va fi complet reflectat în raport. Pentru colegii care nu cunosc subiectul prea mult, e vorba de o recomandare pe care să facem Consiliului în legătură cu prioritățile pe care ar trebui să le susținem la cea de-a 66-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Unite ca Uniunea Europeană. E un uh, o acțiune similară pe care am făcut-o în anii trecuți. Am avut vizită ale Comisiei FET la New York, ne-am întâlnit acolo cu omologii noștri și am vrut să aflăm de la ei, de la reprezentanții Uniunii Europene acolo, care sunt cele mai importante provocări și priorități. Deci a fost un dialog între Parlament, pe de-o parte, statele membre și delegațiile acestora, pe de altă parte, și Serviciul de Acțiune Externă și serviciile și uh, reprezentanții noștri Unite. Uh, și cred că acest lucru uh, trebuie făcut din nou într-un mod îmbunătățit. Nu o să mai subliniez încă o dată cât de importante sunt uh, Națiunile Unite. Am văzut acest lucru cu, cu rezoluția 1970. Însă acest raport trebuie văzut dincolo de cadrul uh, aspectelor celor mai arzătoare la ordinea zilei trebuie să privim uh, prioritățile pentru acest an și ca Parlament, evident, ne interesează să vedem în ce fel executivul își asumă uh, rolul de susținător al poziției Uniunii și a, de transmițător al mesajelor acestea. Trebuie de asemenea să examinăm uh, eforturile de menținere a păcii și de managementul crizelor, sunt o serie de alte capitole, dacă vreți, în acest uh, proiect de raport, care, din păcate, n-au putut fi detaliate foarte mult și v-am spus de ce, pentru că există, conform regulamentului, un, o limită de spațiu pentru acest raport. Dar vreau să mă refer la problema cooperării pentru dezvoltare, tratată într-un mod destul de succint și telegrafic, dar vom continua uh, relațiile cu Comisia DV și în acest an. Asta înseamnă că așteptăm un aviz de la Comisia DV pe această chestiune pe care să ne integrăm în raportul nostru. Și acum ajungem iarăși la discuția despre Uniunea Europeană în sistemul Națiunilor Unite. Uh, în continuare văd că toți colegii sunt în sală uh, și putem discuta acest subiect, subiect pe care nu trebuie să-l subestimăm și nu trebuie să-i subestimăm importanța. Știți că am avut uh, uh, un uh, regres în ce privește Consiliul de Securitate, dar eu cred că trebuie să fim în continuare vizibili, uniți, uh, să vorbim cu o singură voce și să ne asigurăm că Uniunea Europeană își, face, își croiește drum uh, în cadrul Națiunilor Unite și uh, își găsește locul acolo. E un lucru pe care l-am discutat deja mai devreme Uh, situația din uh, adunarea generală, dreptul uh, de a lua cuvântul pentru un altul reprezentant sau pentru președintele Consiliului European, știți că Consiliul de Securitate e mai favorabil propunerilor Uniunii Europene decât poate adunarea generală. Apoi, în ce privește libertatea, pacea și securitatea? avem o abordare operativă în ce privește responsabilitatea de a proteja un subiect pe care l-am discutat și anul trecut. În grupul de lucru am uh, decis că trebuie să ne concentrăm mai mult pe această chestiune și mă bucur că asta a fost rezultatul discuțiilor din cadrul grupului de lucru, pentru că rezoluția Consiliului de Securitate din 26 februarie privind Libia, deci nu cea care tocmai s-a adoptat, ci prima, menționează pentru prima dată responsabilitatea de a proteja, responsibility to protect, ca și doctrină și e practic uh, acest, e prima declarație oficială a Consiliului de Securitate care se referă la această criză din această perspectivă. Așadar, nouă ni se pare că asta este o evoluție importantă a principiului de protecție a populației civile. Întotdeauna am considerat o evoluție foarte importantă și cred că suntem pe calea cea bună. În al doilea rând, un al doilea lucru important pentru pace și securitate, strategii cuprinzătoare de menținerea păcii și de, de dezvoltarea uh, uh unor condiții care se ducă la pace, avem nevoie de strategii mai bune, sinergii, măsuri de construirea păcii și cooperării și dezvoltării. Iată de ce revizuirea Comisiei pentru o, o pace este un pas important și această comisie de, uh, de consolidare a păcii este extrem de importantă. Însă dacă știți uh, care este structura Națiunilor Unite, știți și că există anumite dificultăți când vine vorba de uh, Uh, vot. Sigur, nu avem noi probleme și când votăm Uniunea Europeană, dar acolo la națiunitate e și mai complicat. Și sperăm totuși că vom avea succes aici. În ce privește cooperarea cu alte părți, uh, cred că e important să vedem uh, cum putem îmbunătăți coordonarea cu partenerii regionali pentru a îmbunătăți managementul crizelor împreună cu Națiunile Unite și cu alți parteneri, cum ar fi Uniunea Africană. Și în timpul uh, discuțiilor, cu siguranță, vom examina și chestiunea organizațiilor subregionale. În uh, Guinea am avut niște experiențe foarte pozitive, recent s-au produs niște evoluții încurajatoare și cred că trebuie să continuăm pe această cale. În ce privește dezarmarea, dezarmarea nucleară în special, am uh, avem conferința privind tratatul, uh, revizuirea tratatului de uh, non-proliferare nucleară din 2010 și după aceea follow-up-ul uh, acestei, acestui proces. Unele state membre au făcut, unii membri au făcut comentarii foarte constructive și cred că vor fi reflectate în text. În ce privește drepturile omului, există o serie de chestiuni instituționale care trebuie abordate. De exemplu, cum uh, se va ocupa Serviciul de Acțiune Externă de, problema drepturilor omului și cum va face Consiliul uh, pentru Drepturile Omului, cum se numește acum, Human Rights Council, cum își, își va îmbunătăți uh, activitatea pentru că în privința Libiei, de exemplu, chiar și după ce Gaddafi s-a apucat să-și împuște proprii cetățeni, Consiliul Drepturilor Omului s-a făcut că subiectul nu există și l-a ignorat. Deci, probabil, colegii o să fie de acord că de la început n-ar fi trebuit ca problema Libiei să fie discutată în acel Consiliu, știind că nu are nicio șansă de izbândă. Apoi, există probleme și teme cum ar fi problem, teme recurente cum ar fi abolirea pedepsei cu moartea, drepturile copiilor, drepturile femeilor, uh, abolirea torturii și așa mai departe. Și, evident, sunt uh, foarte deschis să răspund la orice întrebări pe care le veți avea, uh, mai ales în ce privește includerea în uh, aceste, uh, în așa numite organizații de tip G20, G8 și așa mai departe, însă acum aștept cu mare interes uh, comentariile colegilor și dezbaterea. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnul Preda. Președinte, așa înainte de toate să îi mulțumesc domnului Lambsdorff pentru um, un prim schimb de opinii foarte productiv pe care l-am avut pe marginea rezoluției domnia sa a avut amabilitatea de a uh, adăuga unele dintre sugestiile pe care le-am făcut și îi mulțumesc uh, pentru acest lucru. Voi mai înainta, cred însă, și uh, alte amendamente și aș vrea să subliniez trei sau patru idei care mi se par importante în discuția pe care o avem. În primul rând mă refer la nevoia de a introduce Uh, ideea de a întări prezența Uniunii Europene în uh, Adunarea Generală a Națiunilor Unite prin transmiterea aceluiași mesaj, dar cu mai multe voci. Uh, asta cu atât mai mult cu cât statutul de observator înseamnă că reprezentanții Uniunii nu se pot adresa adunării decât după ce s-au pronunțat statele membre. Și mi se pare important să subliniem nevoia transmiterii unui mesaj Uh, uh, unic pe mai multe voci. În al doilea rând, cred că e necesar să uh, accentuăm nevoia introducerii unui caracter competitiv, i-aș spune așa, al procedurilor de vot referitoare la Consiliul Drepturilor Omului. Așa cum se știe, pentru moment, ceea ce se întâmplă în practică, stabilirea înaintea votului Uh, de către grupurile regionale de state a candidaților care vor fi susținuți. Pentru a spori calitatea uh, alegerii, cred că putem să ne gândim la sporirea competitivității uh, în ceea ce privește Consiliul Drepturilor Omului. De asemenea, cred că trebuie rezolvată problema diviziunii crescânde dintre statele membre în ceea ce privește votul în Consiliu Uh, drepturilor uh, omului uh, și, mai mult decât atât, aș sublinia de asemenea faptul că am putea menționa că Uniunea Europeană este principalul contributor la bugetul ONU, acoperind mai mult de 38% din acesta. De aici decurge o responsabilitate specială pe care cred că merită să o subliniem. Iată câteva din ideile pe care Așa se bazează unele din amendamentele pe care le voi propune. Încă o dată însă vreau să-l felicit pe domnul Lambsdorff pentru ceea ce a făcut deja până acum. Mulțumesc! Mersi, monsieur Leinen. Mulțumesc, domnul uh, Leinen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu aș vrea să-i mulțumesc lui Alexander Lambsdorff pentru un raport foarte echilibrat pe care ni l-a prezentat. În grupul de lucru deja am avut ocazia să discutăm despre asta și, de asemenea, văd că dacă ne uităm în tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană uh, trebuie să devină un actor pe scena internațională. Asta înseamnă că trebuie să fie vizibilă și la naționalitate, mai vizibilă la naționalitate și eu susțin cu plăcere acest uh, scop. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că în adunarea generală și Alexander Lambsdorff a menționat și Consiliul de Securitate, dar să se asigure că suntem prezenți, să ne asigurăm că există o interacțiune optimă între diversele instituții și delegația noastră de la New York să existe o cooperare fără greș. Dar dacă ne uităm la uh, rezoluția asupra Libiei, nu s-a întâmplat așa, n-am vorbit cu o singură voce și dacă luăm asta drept uh, etalon, atunci am cam dat-o în bară. În ce privește G20, grupul G20, acolo sunt niște instituții care au o funcție importantă, dar eu cred că trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană uh, rămâne că Națiunile Unite să rămână organizația centrală, să zicem așa, pentru întreaga lume. Pentru că trebuie să existe o legătură între dezbaterile de la G8 și G20 și dezbaterile de la Organizația Națiunilor Unite. <clears throat> Acum, începește strategiile de construire și consolidare a păcii. Știm că sărăcia și degradarea, mediului duc adesea la război. Deci această abordare uh, holistă pe care uh, o avem noi trebuie să fie susținută la diferite niveluri și susținută de politici foarte clare în uh, punctele fierbinți ale lumii, ca să spun așa, adică să acționăm în mod preventiv pentru a introduce politici de dezvoltare, politici de mediu care, cum spuneam, să aibă un efect preventiv. Sunt foarte bucuros să văd că în raport este un capitol dedicat uh, relației cu Uniunea Africană și bine să fie așa, mai ales dacă ne uităm la ce se întâmplă în Africa de Nord. Uh, sigur că sunt anumite chestiuni și ar trebui să subliniem poate mai uh, mult faptul că Națiunile Unite trebuie să se ocupe mai mult de uh, Uh, relația cu Uniunea Africană și ce se întâmplă în Africa. Poate putem să mai introducem niște mențiuni acolo. De asemenea, văd că lupta împotriva terorismului este o problemă foarte importantă, mai ales cooperarea cu Statele Unite este și ea subliniată. Și asta e sigur evident, dar de ce nu și cu Rusia? Sunt câteva țări care au mari probleme cu terorismul, atunci ori le menționăm pe toate, ori nu menționăm pe niciuna. În calitate de președinte al Comisiei Mediu, Envi, uh, evident că m-am uitat cu mare atenție la capitolul dedicat acestui subiect al protecției mediului și schimbărilor climatice. Uh, sunt politici foarte importante în cadrul Convențiilor Națiunilor Unite pe această temă și Uniunea Europeană trebuie să continue să joace un rol important. N-ar trebui să uh, dăm înapoi, trebuie să ne uităm foarte clar la foaia de parcurs pe care o avem până în 2050 și în funcție de asta eventual să mai facem niște mențiuni și aici. Foarte pe scurt, Alexander Lambsdorff uh, se gândise la un moment dat că poate și Tribunalul Penal Internațional ar putea fi întărit și văzut ca un instrument foarte important și interesant de văzut că Statele Unite pentru prima dată au fost implicate în uh, trimiterea unui apel la Curtea, la Tribunalul Penal Internațional după ce atâția ani uh, au luptat cu această instituție. Mă întreb dacă mandatul uh, IPCC poate fi uh, lărgit. Mă gândesc la, la International Panel for Climate Change, deci Consiliul Internațional pentru Schimbări Climatice, să se ocupe eventual și de încălcările grave ale principiilor de protecție a mediului, să fie așa ca un fel de tribunal de mediu, deci să extindem cumva raportorul intervine fără microfon. Și acum, ultimul punct, spune domnul Jolanen, Alexander Lambsdorff a menționat nevoia de a implica mai mult parlamentele. Cred că aici este o problemă structurală și la Națiunile Unite sunt reprezentate națiunile, statele, dar participarea Parlamentului mi se pare un concept foarte difuz, foarte uh, prea larg. Dar în viitor pot să mă gândesc la un, un corp, o instituție în cadrul Națiunilor Unite în care să fie uh, reprezentate și parlamentele. Sigur, Uniunea are reprezentanți acolo, dar Parlamentul să fie acolo cu statut de observator. Mi se pare cam ciudat. Putem avea statut de observator care practic să nu reflecte în niciun fel statutul nostru de uh, corp ales. Nu știu, poate totuși ar trebui să avem dezbaterea, dacă merită să avem o adunare parlamentară în cadrul sistemului Națiunilor Unite, așa cum există una aici în Europa, Parlamentul European și care a rezultat în urma unui proces de evoluție. Uh, asta am vrut de spus. Vă mulțumesc, susținem raportul și vom adăuga câteva comentarii și amendamente. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Doamna Lăjmiller. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc domnului Graf Lambsdorff este un proiect foarte bun pe care o să-l sprijinim. Nu o să repet cele care au fost deja spuse cu privire la importanța și rolul jucat de UE în sistemul ONU. Am doar câteva comentarii și în aceste domenii vom și depune amendamente. În ceea ce privește dezarmarea nucleară, punctul L, cred că punctul este foarte scurt când se spune ce trebuie să rezulte din revizuirea tratatului de neproliferare. Trebuie să ajungem cât de repede la niște instrumente și măsuri eficiente în cadrul procesului de dezarmare. Nu mă exprim în termenii corect, sigur. Ideea este să se rețină ideea. În ceea ce privește lupta împotriva terorismului, s-ar putea să avem o perspectivă diferită În ceea ce privește activitatea cu ONU și SUA este corect, dar la F se vorbește despre faptul că sprijinim eforturile de combatere a terorismului în conformitate cu prevederile privind protecția drepturilor omului. Din păcate, în ultimii ani, președintele Statelor Unite a spus că va păstra, va rămâne ideea uh, păstrării acestor persoane închise, fără să spună unde, deci presupușii teroriști vor fi închiși, nu vom ști unde, deci nu putem vorbi de respectarea totală a drepturilor omului. Și apoi mai există și alte probleme. Aceste liste ONU a organizațiilor teroriste trebuie să le putem evalua și totuși deocamdată listele nu sunt transparente, nu știm cum ajung organizațiile sau oamenii pe acea listă sau cum pot fi scoși de pe listă. Și de altfel nici nu știm care sunt dovezile că aceste liste au ajutat la ceva. Deci acestea sunt aspecte asupra cărora vrem să discutăm. Cu propunerile pe care le avem, o să ne referim la aceste chestiuni legate de drepturile omului. La R am vrea să se facă niște adăugiri. Vorbiți acolo despre eliminarea torturii. Asta e un aspect, dar cred că trebuie să extindem acest subiect, cum am făcut și anul trecut în rezoluția noastră. Trebuie să cerem statelor să semneze un protocol adițional referitor la abolirea torturii și uh, procedura aceasta de ratificare nu merge așa de repede cum ar trebui, nu suficiente țări ratifică. Și apoi documentul neoficial referitor la ONU. S-a vorbit despre nevoia de a avea în vedere și refugiații pe probleme de climă. și să vedem dacă nu putem avea o convenție separată pe acest subiect sau dacă putem folosi legislație internațională existentă. Deci trebuie să vedem și dacă legislația internațională poate fi schimbată în acest sens. Și cred că acest lucru ar trebui menționat în paragraful referitor la schimbările climatice. Apoi, recomandările finale, cred că ar trebui să fie astfel formulate încât să promoveze o discuție pe rolul Parlamentului. La cum este formulată această recomandare în prezent, nu cred că este suficient. Și nu cred că trebuie să fim deja de acord asupra unor forme specifice de implicare a Parlamentului. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Milan Mon. Am să încep prin a-i mulțumi domnului Lambsdorff pentru raport. Este foarte dificil să abordez gama largă de aspecte care au fost uh, abordate, care trebuie abordate fără a înțelege că există și niște limite. Și, evident, raportorul trebuie să se situeze între aceste limite. să nu uităm că vorbim și despre niște chestiuni foarte complexe. Am vorbit despre asta și în grupul de lucru privind relațiile UE-ONU, dar am câteva observații. În primul rând, domnul Amstor știe că aș prefera ca menționarea Consiliului de Securitate ONU să menționeze membrii fără să se spună că sunt permanenți, semnii permanenți și așa mai departe. Deci cred că ar trebui să spunem membrii adițional, membrii suplimentari și nu mai mult de atât. Nu mă deranjează punctul referitor la terorism, n-am nicio problemă, sau acolo unde se menționează Statele Unite. Până la urmă, Statele Unite sunt partener strategic. Suntem de acord uh, asupra multor aspecte, chiar dacă nu asupra tuturor aspectelor. Există în prezent negocieri în derulare și cred că cel de-al 13-lea acord global privind terorismul trebuie să includă o definiție a terorismului. Cum știți, acest lucru era în pregătire deja de multă vreme și cred că a sosit momentul să finalizăm acest uh, acord global. Apoi mai există și responsabilitatea de a proteja, uh, doctrina referitoare la responsabilitatea de a proteja avem rezoluția 1970 și 1973, care cred că ar trebui menționate, fiindcă, din câte văd eu, nu sunt încă un alt aspect. Când se spune că trebuie să se pună un mai mic accent pe consultările interne în cadrul țărilor, cred că ar trebui, ar, acolo ar putea să existe o interpretare problematică. Aceste consultări interne continuă să fie necesare și n-aș dori să transmitem un mesaj din care să reiasă că aceste consultări nu sunt necesare. Mă refer la 1A, unde se spune emphasis on internal consultations. Eu cred că aceste consultări interne UE sunt, continuă să fie utile. Ultima rezoluție a Consiliului um, de Securitate, 1973, spune clar că nu există unanimitate la nivelul Consiliului de Securitate. Deci eu cred că trebuie să existe aceste consultări interne UE. Păcat că e nevoie de astfel de consultări interne, dar cam așa stau lucrurile. Și apoi, ONU este menționat ca fiind singurul organism legitim pentru acțiune globală. Bun, suntem de acord că ONU este un organism legitim, dar nu putem spune că e singurul, fiindcă asta înseamnă că oamenii ar putea să interpreteze lucrurile cum că G8 sau G20 nu sunt legitime. Deci eu propun să eliminăm termenul only, să nu spunem că e singurul organism legitim. Deci orice care ar uh, sublinea un caracter exclusiv nu e potrivit. În ceea ce privește Uniunea Africană, Ați menționat deja organisme regionale și atunci mă întreb de ce să nu menționăm și Liga Arabă, care este foarte, un subiect foarte vehiculat în ultimul timp. Dacă menționăm, deci, Uniunea Africană, trebuie să menționăm și Liga Arabă. Intenționez să depun câteva amendamente, dar în încheiere vreau să-l felicit pe domnul Lamstor, fiindcă știu că nu e un subiect ușor, având în vedere procedurile foarte complicate în Parlament. Mulțumesc, spune domnul președinte. Un aspect informativ, discuția referitoare la Turcia prevăzută nu va avea loc, fiindcă doamna Flotră nu este disponibilă din motive independente de voința sa. Doamna Munis. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt vreau să-l felicit și eu pe domnul Lambsdorff pentru recomandările sale. Cred că includ toate aspectele care trebuiau să fie incluse aici și reflectă și realitatea existentă pe plan internațional și nu e ușor să faci acest lucru, mai ales având în vedere ultimele evenimente. Cred că mai sunt niște aspecte care ar trebui incluse în acest raport, și anume rolul femeilor în noua structură ONU. Cred că este foarte important să vorbim despre factorul feminin în această structură. Și apoi taxa pe tranzacții financiare. Cred că și ar trebui să fie menționată ca mecanism care trebuie să fie utilizat în instituțiile financiare fiindcă această taxă pe tranzacții financiare poate să reprezintă o nouă sursă de venit și este parte din dezbaterea referitoare la guvernanța globală. Analiza domnului Lambsdorff cu privire la uh, consolidarea păcii și uh, folosirea instrumentului de stabilitate UE aceste aspecte sunt foarte importante. Apoi, în ceea ce privește rolul SEA și pilonul consolidării păcii, care, în prezent, nu mai are nici o resursă. Cam asta este ce am avut de spus. În rest, raportul este unul foarte bun și n-am nicio problemă nici cu raportul, nici cu faptul că trebuie să-l citesc în limba engleză. Nu cred că este vreun grup politic care să spună că au fost probleme, că au citit raportul în limba engleză. În comisia ei trebuie să fim flexibili, să înțelegem că uneori nu se poate respecta regula regimului lingvistic, fiindcă vrem ca lucrurile să evolueze repede dar asta nu înseamnă că raportorii nu sunt de bună credință. S-a plâns cineva aici, în cazul raportului anterior referitor la drepturile omului, dar mă bucur să văd că nimeni nu se plânge pentru acest caz, fiindcă eu cred că de fapt așa ar trebui să meargă lucrurile în comisie. Mulțumesc, domnul Crezonfel. Mulțumesc, domnule președinte. Este un uh, raport foarte bun din partea domnului Lambsdorff. Acest aspect trebuie subliniat. Și mă alătur celor care au spus că, într-adevăr, e nevoie de timp, mai ales atunci când încercăm să combatem uh, terorismul internațional. Doamna Lochpiller a spus că nu trebuie să menționăm țări pe nume, dar eu zic că trebuie să menționăm uh, SUA și Rusia în această luptă, fiindcă SUA deja de ani de zile ne spune cum trebuie abordată problema combaterii terorismului, uneori cu bună dreptate întemeiat, uneori cu sugestii aberante și cred că trebuie să ne implicăm în protecția drepturilor omului în toate aspectele sale. Deci da, cred că trebuie să menționăm pe nume SUA și Rusia. Adesea se ajunge de altfel și la acorduri bilaterale cu privire la normele de securitate, cu privire la siguranța aeriană, la transmiterea informațiilor bancare și avem nevoie de un sistem global, mondial, în ceea ce privește creșterea siguranței aeriene, transporturilor aeriene. Sigur, înțeleg că raportul ăsta nu se poate întinde la nesfârșit și trebuie să transmitem niște mesaje scurte, concrete. Nu trebuie să includem toate aspectele importante, ci trebuie să ne axăm doar pe cele mai relevante. Mulțumesc, domnul Prodi. Mulțumesc, domnule președinte, și din partea mea, mulțumiri domnului Lambsdorff pentru raport. Foarte scurt vreau să reiau cele care au fost deja spuse de doamna Lochbiller cu privire la acei refugiați climatici, care trebuie să fie o categorie recunoscută în mod specific, fiindcă trebuie și lor să li se recunoască drepturile, așa cum s-a întâmplat deja într-o întâlnire a subcomitetului pentru drepturile omului, în care s-a discutat exact acest subiect al refugiaților climatici. Din acest punct de vedere, aș vrea să mă refer la ultima parte a documentului domnului Lambsdorff și anume acolo unde se vorbește despre schimbările climatice. Este clar că trebuie să readucem în centrul atenției, în centrul dezbaterilor, subiectul pe care noi l-am numit cel al justiției climatice, și anume o traducere în propunere politică a declarației de la Bali referitoare la responsabilitatea comună, diferențiată. Deci subiectul acesta trebuie să-și recâștige locul central Altfel, nu avem cum să rezolvăm aceste chestiuni legate de gestionarea internațională a emisiilor de gaze cu efect de seră. Pe de altă parte, trebuie să și înțelegem cum stau lucrurile, pentru că cea mai nouă propunere a Comisiei, cea referitoare la foaia de parcurs pentru 2050, adică să ajungem la o societate fără emisii de carbon, această propunere, deci, arată modul în care trecerea de la surse fosile la surse regenerabile trebuie să aibă loc. Emisiile de gaze cu efect de seră, care deocamdată sunt la 80-90%, trebuie reduse, așa cum se arată în această foaie de parcurs. Și lucrul acesta noi nu putem să-l facem unilateral fiindcă întreg acel sistem de tranzacții cu cote de emisii, toate prevederile protocolului de la Kyoto vor fi puse sub semnul întrebării dacă acționăm unilateral. Deci este foarte important să ne referim la această propunere a Comisiei pentru a trage concluziile adecvate. Există apoi acel sistem cap and trade, limitare și tranzacționare, care trebuie luat în considerare, altfel vom acționa unilateral. La fel și în ceea ce privește taxa pe carbon și ajustarea la frontieră pentru cei care nu acceptă această disciplină. Și ca un ultim aspect, vreau să subliniez că trebuie să fie clar că într-o uh, reformă a structurii Națiunilor Unite, Trebuie ca la nivelul um, adunării generale să existe și o reprezentare a parlamentelor naționale, fiindcă doar așa putem să vorbim serios despre democratizarea acestor instituții internaționale. Și evident, din această perspectivă, G8 și G20 vor fi grupuri de inițiativă care vor avea rolul de a alimenta dezbaterile din aceste, de la nivelul acestor organisme, adică în cadrul diverselor grupuri, adunări și alte entități ale Națiunilor Unite. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ghimareș. Uh, thank you very much, Chairman. Um, I, I should welcome... Mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, acest proiect de recomandare. Uh, pentru cea de-a 66-a uh, reuniune a adunării generale. Consiliul uh, și-a început deliberările și acest uh, raport va reprezenta o contribuție importantă pentru Consiliu. Domnul Lambsdorff a fost invitat în aprilie să aporteze această temă și în acest sens, putem spune că dialogul poate fi continuat. E prea devreme să spunem ce mm. va fi inclus printre prioritățile Uniunii Europene pentru cea de 66-a reuniune a adunării generale. Putem uh, însă să ne dorim un text mai uh, conces, care să se, uh, concis, care să se axeze doar pe câteva subiecte, care să vizeze câteva rezultate concrete ale acestui eveniment și care să ofere un anume orizont temporal. Am reușit anul trecut să concentrăm puțin textul și anul acesta ne vom face sarcina și mai bine. Aceste priorități vor fi articulate la fel uh, precum uh, proiectul de recomandări din acest uh, raport și ne vom axa pe pilonul dezvoltării păcii, securității și pe drepturile omului. De pe acum uh, ne putem aduce contribuția la o mai bună vizibilitate, coerență și consecvență în acțiunile Uniunii Europene la nivelul ONU. E foarte important uh, așadar uh, să treacă această rezoluție în adunarea generală, care va putea așadar să permită Uniunii Europene să vorbească în numele statelor sale membre și să intervină în dezbaterea generală. Salutăm atenția arătată de Parlamentul European și sprijinul Parlamentului pentru această campanie care asigură, practic, o participare efectivă în adunarea generală. Vă voi uh, oferi uh, uh, detalii legate de campanie și pot să vă spun că s-a luat decizia de a înainta în mod formal rezoluția la New York după toată această muncă depusă în cadrul acestei uh, campanii și asta mai ales uh, începând cu la septembrie. Acest act al înaintării practic uh, manifestă dorința noastră de a obține o decizie. În același timp e crucial să continuăm să demonstrăm nevoia de a ajunge la un consens. Câtă vreme continuăm uh, să încercăm să ajungem la un acord în legătură cu textul uh, final. Acum uh, vom ajunge la un ultim pas în această campanie și apoi vom lua o decizie în legătură cu mm, momentul în care va trebui să luăm acțiune în legătură cu acest proiect de rezoluție, moment care va apărea în curând. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Lambsdorff. Puteți încheia discuția. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor uh, pentru contribuțiile uh, care um, sunt de ajutor. Aș dori să mulțumesc și Serviciul European de Acțiune Externă și reprezentanților Comisiei și Consiliului. Cred că am comunicat foarte bine în legătură cu toate aceste subiecte și cred că e ceva ce s-a îmbunătățit în ultimii ani. E un uh, lucru foarte util și vă felicit pentru uh, decizia de a înainta în mod formal acest proiect de uh, rezoluție și sper ca de data asta să ne iasă pasul. Și bănuiesc că aici vorbesc și numele colegilor. Aș dori să mă refer doar la câteva aspecte. Mai întâi un comentariu de natură generală care se leagă de ceea ce a spus colegul nostru Paul în legătură cu clima. Atunci când vorbim negocierile privind clima, nu ne referim uh, neapărat la conținutul negocierilor, ci la rolul uh, Națiunilor uh, Unite. ONU este singura organizație în cadrul acestor negocieri care are această legitimitate de a pune la punct legislație internațională. Prin urmare, nu putem intra mai în detaliu în chestiuni uh, care țin de competența altor comisii, ci dorim să ne asigurăm că procesul rămâne unul ancorat Uh, în cadrul Națiunilor Unite și a trebuit să ne exprimăm opinie în acest sens. Mai sunt și alte aspecte care au fost menționate. Sunt uh, uh, fericit să spun că Uniunea Europeană și femeile sunt menționate în acest text. Încurajez pe toată lumea să participe la dezbatere legate de acest subiect pentru că va fi un subiect interesant. Invitata noastră e un personaj fascinant pe care l-am întâlnit la New York. În ceea ce privește taxarea tranzacțiilor financiare, e clar că subiectul a Uh, dat naștere unor dezbateri uh, foarte aprinse în acest uh, Parlament și curând subiectul va fi supus la vot. În ceea ce privește antiterorismul și menționarea Statelor Unite, ei bine, a existat critică în legătură cu menționarea acestui subiect. De ce menționăm Statele Unite? Ei bine, menționăm pentru că vom avea curând ocazia să sărbătorim cea de-a 10 aniversare a evenimentului de la 11, 11 septembrie. Apoi, în ceea ce privește protecția drepturilor uh, omului în Statele Unite, atunci când se luptă cu terorismul, subiectul este unul uh, uh, interesant și Aici putem spune că, într-adevăr, Statele Unite nu au un sistem neapărat uh, perfect, dar imediat menționăm Rusia pentru a contrabalansa acest lucru. Acest lucru mă surprinde. Deci, practic, menționăm Rusia pentru a spune că în alte locuri ale lumii situația drepturilor omului este încă și mai proastă. Dar, până la urmă, nu dorim să ne axăm uh, pe măsurile uh, și pe instituțiile care luptă cu terorismul din uh, Rusia pentru a contrabalansa mențiunea statelor, menționarea Statelor Unite. Dacă menționăm Statele Unite și Rusia, probabil și alții se vor întreba de ce nu menționăm India. Haideți să ne aducem aminte de Bombay, de ce nu menționăm și Filipinele, de ce nu menționăm și Spania. Așadar, cred că, ca și europeni, N-ar trebui să menționăm aceste lucruri, însă sunt deschisă la discuții. Iulain a menționat deja acest lucru. Uh, evident, uh, vom uh, vorbi despre evenimentele din Africa de Nord, vom vorbi despre rolul Uniunii Africane, um, rol care a fost jucat foarte bine și care a fost de ajutor. Francisco a menționat și Liga Arabă aici. În ceea ce privește adunarea parlamentară, din nou vom avea o dezbatere aprinsă și un vot pentru că uh, aici uh, sunt uh, de acord în proporție de 95% cu Iulani. Există doar un singur lucru unde nu ne punem de acord. Cred că e prea simplist să spunem haideți să facem Națiunile Unite Democrate invitând parlamentari de peste tot din lume la New York. Rezultatul ar fi că am avea parteneri din adunarea nordcoreană sau adunarea cubaneză și ne-am preface cu toții că facem parte dintr-un proces democratic. Ehm, cred că ar trebui să avem însă această dezbatere. Există soluții de a ieși din această uh, problemă, însă uh, invitarea parlamentarilor de peste tot din lume la adunarea generală nu mi se pare soluția perfectă. Apoi, uh, refugiații uh, climatici. Uh, e bine, uh, această discuție trebuie uh, purtată în acest context. În ceea ce privește uh, ICC-ul putem uh, să susținem acest uh, punct pentru că deja în Parlament există susținători al uh, acestui subiect care vor dori să se exprime în legătură cu acesta. În legătură cu alte puncte, cred că vom avea oricum discuții pentru a vedea cum putem aranja toate aceste elemente în, în raport. Oricum, dorim ca Serviciul European de Acțiune Externă să fie, adecvat într-o, uh, să fie uh, echipat într-o manieră adecvată pentru discuțiile de la New York. Oricum, asta am discutat în uh, ultimii ani și cu, cu colegii din uh, Comisia pentru Buget. Nu putem vorbi despre neutralitate bugetară dacă ne gândim la nevoia de a coordona toate uh, eforturile uh, la nivelul președinției rotative și la nivelul Comisiei. Mulțumesc colegilor pentru toate contribuțiile lor constructive, pentru cuvintele frumoase și de-abia aștept discuțiile și votul aici în uh, această comisie. Um, doresc să continui și discuțiile cu uh, Consiliul și cu uh, Serviciul European de Acțiune Externă, evident. Mulțumim, domnule Lamsdorf. Două informații acum. Data limită pentru înaintarea amendamentelor, 31 martie. Și cea de-a doua examinare și votul în comisie pe data de 12 aprilie. Aș dori să vă spun că doamna Bașle este în fruntea noi entității a Națiunilor Unite pentru Femei și dânsa se va afla alături de noi la Bruxelles joi pe 24 martie și va lua parte la o reuniune a Comisiei FAM de la 9 la 10 și 30 de minute. Și această reuniune va fi apoi extinsă uh, membrilor uh, Comisiei uh, AFET care doresc să ia parte la această întâlnire. Ședința se încheie aici.